Shall we start? Ladies and gentlemen. Shall we start? Thank you very much. Începem, vă rog. Thank you. Good morning. Bună dimineața. If, can we adopt the agenda? Putem să considerăm uh, ordinea de zi adoptată? There's a few chairs announcements to that... Avem uh, și câteva anunțuri. Uh, suntem transmiși pe internet. Uh, aplicația e-meeting mm, vă stă la dispoziție și aveți un exemplar al newsletterului um, în sală la intrare și pe internet. Ieri seara a avut loc o reuniune între președinții comisiilor de la Parlament și cei 28 de comisari. Eu am participat la această reuniune în, din partea comisiei noastre. Am uh, analizat uh, proiectul de program de lucru pe 2015 și am uh, avut un schimb de păreri. Domnul Juncker a deschis reuniunea și domnul Timmermans a prezentat situația. Domnul Timmermans a spus foarte clar că programul de lucru pentru 2015 ar trebui să fie acel document și uh, ce vor să facă în 2015, nu 2016 sau 2017, deci 2015 clar, și că uh, se întemeiase pe acordul ce fusese deja încheiat cu Parlamentul și nu era nimic nou. Apoi, uh, a făcut uh, o declarație foarte clară prin care a spus că dorește să uh, privească lucrurile într-un mod uh, nou uh, prin lentila unei mai bune, unei mai bune regulament. Eu am uh, luat cuvântul de două ori în reuniune, odată în ceea ce privește piața digitală unică și în al, în al doilea rând în ceea ce privește o piață unică cu o bază industrială consolidată mai profundă și mai corectă. În ceea ce privește piața digitală unică um, au fost alte intervenții de la INCO privind um, Uh, pachetul integrat uh, la LIBE, regulamentul privind protecția datelor și... Care era al treilea? Ah, de la Comisia Cult. Uh, despre drepturile de proprietate intelectuală, bineînțeles. Eu în intervenția mea am spus că comisia noastră um, dor, sprijină crearea de locuri de muncă, creșterea economică și competitivitatea, dar punând accentul pe protecția consumatorilor. Uh, Uh, și că doream un mai, bun, uh, mai bune regulamente în ceea ce privește evaluarea impactului, bineînțeles, și uh, punerea în aplicare de, monitorizarea pune în aplicare după um, aprobarea legislativă și în ceea ce privește um, agenda digitală, doream să ne asigurăm că toată legislația um, este conformă cu spațiul digital, mai ales în ceea ce privește stat, studiul în lipsei Europei, e-commerce uh, și-a dovedit uh, beneficiile pentru economia noastră și pentru consumatori. Uh, și domnul Anțel a avut un răspuns pozitiv privind aceste chestiuni și privind comerțul electronic. Apoi, cu privire la piața unică. Această discuția a fost deschisă de domnul Katainen, care a vorbit despre nevoia de a aprofunda piața unică, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare. Exact ce doream să spun și eu în numele comisiei noastre. Am vorbit uh, despre importanța faptului că legislația pe care am, uh, am, am uh, am aprobat-o trebuie să fie pusă în aplicare, mai ales în ceea ce privește directiva serviciilor, schimbările în ceea ce achizițiile publice și legislația uh, în vigoare, ceea ce ne-ar putea ajuta să îmbunătățim uh, inovarea și competitivitatea și directiva privind drepturile consumatorilor. Iar în ceea ce privește legislația viitoare, s-a spus că prevederile cu privire la, direct, la directiva privind uh, um, achizițiile publice erau avute în vedere și modul în care se poate include piața unică în semestrul european, pentru ca semestrul european să țină cont de economia uh, mai largă. Și uh, acest aspect a fost primit pozitiv. Se va da o rezoluție privind programul de lucru uh, la nivelul grupurilor în ianuarie, dacă nu mă înșel. Eu ce vreau să vă spun este că Eh, la comisie se va pune accentul pe punere în aplicare, eh, ceea ce este foarte bine. Trebuie să ne gândim cum noi, ca Comisie Parlamentară, ce putem face noi pentru a eh, fi tot timpul la curent în ceea ce privește acțiunile Comisiei cu privire la punerea în aplicare a legislației pentru a ne asigura că mm, consecințele acestor acțiuni sunt cele pe care le dorim noi și nu invers. Deci, uh, cred că cel mai bine ar fi să discutăm asta mai întâi la coordonatori, să vedem dacă nu cumva vrem să alocăm ceva timp pentru a analiza activitățile de punere în aplicare și pentru a putea să, să ne dăm uh, avizul după aceea. Bun. Aprobarea ordinii de apro, aprobarea procesului verbal, mă scuzați, de la ședința de data trecută. Dacă nu are nimeni nicio observație până la finalul reuniunii, atunci procesul verbal se consideră adoptat. Și apoi negocierile în dialog tripartit uh, privind sistemul e-call uh, dau cuvântul Olga Șenelova pentru a ne prezenta situația. Vážené kolegyně a kolegové,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 dumneavoastră, fiindcă după uh, dialogurile tripartite și uh, multe mm, reuniuni tehnice despre care v-am povestit în noiembrie, mă bucur foarte mult să vă anunț că luni 1 decembrie a avut loc cea de-a treia și ultima reuniune a dialogului tripartit politic privind ECOL. Uh, E vorba despre articolul 6, alineatul 4, un articol foarte important, fiindcă se, refer, se referă la protecția datelor personale. Și am discutat despre acest aspect, iar Comisia a propus uh, un compromis. A făcut o propunere de compromis uh, care corespunde priorităților noastre și ale Consiliului. Deci uh, ne-am bucurat că am putut să fim de acord cu aceasta. Am rezolvat toate problemele restante în această reuniune. Și cred că am obținut uh, rezultatul uh, la care era normal să ne așteptăm și am reușit să îndeplinim mandatul care ne-a fost acordat în plenară și, bineînțeles, la comisia noastră. ICO trebuie să, să fie un serviciu gratuit, indiferent de vehicul. și trebuie să se aplice pe tot uh, teritoriul uh, Europei și astfel să ducă la îmbunătățirea transportului rutier. Statele membre au cerut mai mult timp. Pentru noi, cel mai important era data intrării în vigoare. Pentru asta e nevoie ca lucrurile să se desfășoare eficient și să fie gata pentru ca um, sistemul ICOL să poată demara cum trebuie. Am discutat uh, cu membrii de la Tran și Libe și vreau să le mulțumesc cu această ocazie, să mulțumesc uh, și să mulțumesc președintelui pentru abordarea foarte constructivă și tuturor colegilor care au făcut parte din echipa de negociere, raportorii din umbră și, bineînțeles, uh, Uh, cei care ne ajută pe noi la nivel politic, uh, asistenții și secretariatul, al căror ajutor este neprețuit și vreau să mulțumesc uh, Comisiei și președinției italiene, fiindcă reuniunile au fost extrem de constructive și rodnice. Rezultatul este foarte bun și mâine la vot va fi cu siguranță sprijinit. Vă mulțumesc! Thank you very much, Olga. Mulțumesc, Olga. Mulțumesc um, echipei de negociere și secretariatului pentru activitatea dumneavoastră. O să votăm acum, um, um, o să votăm mâine dimineață la comisie acest text la 10 fără un sfert. Dacă va fi acceptat, atunci președintele comisiei va scrie Consiliului uh, spunând asta a hotărât uh, Comisia Parlamentului, iar Consiliul va uh, semna în mod oficial uh, um, același text prin, la Coreper și după aceea se întoarce aici pentru votul final la plenară. Asta ca să știți procedura. Noi votăm mâine, după aceea scriu eu la Consiliu Uh, Consiliul își pune parafa la Coreper și după aceea se întoarce textul pentru votul final la plenară. Și aceasta va fi poziția noastră în a doua lectură. Mulțumesc. The next item in the agenda. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul privind regulamentul privind operație de transport pe cablu și um, vreau să fac un anunț și să-mi cer scuze. S-a schimbat uh, software-ul pe care îl uh, folosește Parlamentul pentru traducerea documentelor scrise și acest proiect de raport al lui Antonio Lopez. Antonio? Da. este disponibil acum, este disponibil numai în engleză și spaniolă. Pe 11 decembrie veți avea și celelalte versiuni lingvistice. Eu am discutat cu secretariatul și am întrebat dacă nu putem să schimbăm termenul limită pentru amendamente. Mulțumesc, deci, mulțumesc foarte mult, dar este doar o chestiune procedurală. Dau cuvântul uh, acum, îi dau cuvântul lui Antonio acum și mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, sunt de acord cu ce ați spus. Da, sunt poate unele îngrijorări, dar, uh, dar dacă e nevoie de traducere, sigur o să putem aștepta. Into Spanish now? O să vorbesc spaniolă, dacă îmi permiteți. El mercado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 să nu uităm că Uniunea Europeană deține 60% în ceea ce privește piața mondială a instalațiilor pe cablu și această industrie creează 4.000 de locuri de muncă. Cadrul juridic actual este directiva din 2009 pe care Comisia dorește să o înlocuiască cu un regulament. Ca raportor, eu sunt de acord cu, cu existența unui regulament privind instalațiile pe cablu. Uh, E vorba de armonizarea legislației europene. Această propunere are ca scop armonizarea condițiilor în ceea ce privește introducerea pe piață a componentelor și cu privire la instalațiile pe cablu și pentru a asigura libera circulație a acestor produse în Uniunea Europeană. Una dintre problemele identificate în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei o reprezintă diferențele cu privire la transpunere. Iată de ce schimbarea de la directivă la uh, regulament, deci de instrument juridic, uh, va îmbunătăți cadrul juridic și sistemul uh, general. Ceea ce înseamnă că va, ceea ce va asigura o aplicare uniformă la nivelul Uniunii Europene fiindcă se prevede armonizare generală, iar statele membre nu pot uh, introduce prin legislația națională um, prevederi mai stricte. Dar statele membre au în continuare competențe uh, în ceea ce privește reglementarea unor aspecte, cum ar fi folosirea terenurilor, uh, protecția mediului înconjurător și așa mai departe. E foarte bine că avem un regulament, deci, în în ceea ce privește, pentru că chestiunile legate de transpunere vor fi rezolvate, rolurile vor fi foarte clare și vor, totul va fi aplicat în mod uniform în Uniunea Europeană. Iar regulamentul înseamnă că se evită riscul divergențelor în ceea ce privește transpunerea, ceea ce ar duce la uh, niveluri diferite de, de protecție și ar duce la distorsiune ale pieței interne. Bineînțeles, un lucru pe care nu ni-l dorim niciunul dintre noi în amendamentele mele. Eu am uh, am uh, adaptat articolele la mm, pachetul uh, bunurilor din 2008. Și uh, a directivei 768 pe 2008 privind mm, caracteristice generale ale produselor. în cadrul unui pachet de revizuire um, elaborat de comisie care uh, Uh, merge, care este pe aceeași lungime de undă cu, ce, cu deciziile noastre din mandatul anterior. Am analizat cu grijă acest uh, pachet și uh, și, și regulamentul 2214 privind vasele de presiune și am adus niște amendamente pentru a îmbunătăți consecvența acestui text în cadrul legislativ general. supravegherea pieței eh, în ceea ce privește instalațiile pe cablu trebuia să fie inclusă în nou regulament eh, privind eh, produsele. Este vorba de, de propunerea din 2013, dacă vă reamintiți. Această propunere nu cred că va fi adoptată la timp, astfel încât a trebuit să includem unele măsuri specifice privind supravegherea pieței. Eu sunt de acord cu includerea unui nou pachet unui nou capitol 4 privind supravegherea măsurilor de control al pieței privind uh, uh, controlul produselor care intră pe piață și procedurile de, uh, de garanții la nivel european. Această propunere rezolvă problema sferei de aplicare propunerii din 2004 privind instalațiile pe cablu pentru transportul de, de persoane. Unitatea Exante și-a dat deja avalul și acolo s-a spus că îmbunătățirea siguranței juridice și claritatea trebuie să reprezinte unul dintre principalele noastre obiective. Iar în acest sens, propunerea include în, în sfera sa de aplicare uh, patru instalații pe cablu pentru persoane și unele sisteme pentru mărfuri la articolul 1 uh, alineatul 4 și sunt uh, incluse și excepțiile și derogările la articolul 2. Propunerea include unele mm, specificații privind instalațiile pe cablu pentru persoane și pentru activități turistice, activități sportive, instalații care se folosesc uh, în uh, parcurile de distracție nu sunt uh, incluse aici. În ceea ce privește instalațiile istorice de interes turistic, statele membre ar trebui să poată garanta un nivel ridicat de protecție prin intermediul legislației naționale. Iar în cele din urmă vreau să vă spun că sunt de acord ca subsistemele să fie evaluate în ceea ce privește uh, compatibilitatea subsistemelor și a componentelor. Nu văd de ce subsistemele ar trebui să fie diferite de componentele de siguranță, fiindcă abordări diferite ar putea duce la distorsiune ale pieței și la tratamente diferite. Noua propunere, noile propunere, noile propuneri se includ și proceduri de, de evaluare a conformității, așa cum prevede regulamentul din din regulamentul 2000 Se armonizează asta în cadrul general. Iată ce am avut de spus eu, aștept cu nerăbdare contribuțiile grupurilor politice, fiindcă poate mi-a scăpat ceva și uh, sunt sigur că vom putea colabora foarte strâns pentru că uh, pentru a duce la bun sfârșit acest raport. Vă mulțumesc! Raportorii din umbră acum o să aibă cuvântul. Dacă după aceea dorește altcineva să ia cuvântul, vă rog să ridicați mâna. Lucy Anderson, de la SCD. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor, pentru acest proiect de raport uh, lung pe care ne l-a explicat atât de bine. Mulțumesc, domnule președinte, pentru sugestia de prelungire a termenului pentru depunerea amendamentelor. E o idee foarte bună dacă se poate face ceva, mai ales că uh, termenul expiră înainte de sărbători și e mai greu. Uh, deci ar fi foarte bine dacă ar putea fi prelungit. Vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că ați vorbit despre diferența între directivă și regulament. Cred că este, cred că aveți dreptate și sunt de acord că astfel uh, vom, vom avea mai multă consecvență, dar trebuie să ne dăm seama că această schimbare afectează subsidiaritatea, principiul subsidiarității pentru statele membre. Trebuie să fim foarte atenți, uh, fiindcă trebuie ca lucrurile să fie perfecte. Așa cum a spus și domnul raportor, propunerea Comisiei Comisiei dorește să armonizeze și să clarifice regulile cu privire la instalațiile pe cablu și să asigure libera circulație. Este important ca subsistemele și componentele de siguranță de pe piață să fie sigure și să funcționeze bine, iar siguranța este principala noastră îngrijorare, bineînțeles. Vreau să vă... Mă bucur că, că există această posibilitate de a ne asigura că autoritățile relevante, că fabricanții înțeleg sfera de aplicare a noului regulament și sperăm să colaborăm cu domnul raportor pentru a asigura că definițiile sunt clare și că se aplică în mod consecvent evident uh, termenii cheie, cum ar fi organismele de notificare și organismele uh, de conformitate. Vrem să ne asigurăm că prevederile privind declarația europeană de conformitate sunt clare și că responsabilitatea importatorilor în conformitate cu articolul 15 sunt definite foarte clar. Și unele întrebări în ceea ce privește circunstanțele în care um, mărcile CE și alte informații trebuie să fie um, introduse pe uh, ambalaje și pe produse și poate ar trebui să includem și um, adresele e-mail, uh, de e-mail în aceste informații. Mulțumesc domnului raportor pentru faptul că ține cont de supravegherea pieței, controlul pieței, dat fiind uh, um, întârzierile în ceea ce privește adoptarea regulamentului. Vom monitoriza de aproape acest nou capitol care a fost propus, pe care uh, îl doriți dumneavoastră. Uh, pentru acest subiect. Din câte îmi dau seama, nu ați uh, inclus uh, prevederi cu privire la siguranța consumatorilor în acest uh, proiect de regulament și avem unele comentarii în acest sens, fiindcă acesta ține parte, acest element face parte din pachet. Aș dori să știu ce aveți de spus aici, iar la nivel, cel puțin pentru Marea Britanie, Comisia de, Europeană de Control a analizat chestiunea instalațiilor pe cablu și a dorit să se asigure că regiunea regimul în ceea ce privește instalațiile până în 2004 și că um, toate elementele din, dinainte de 2004 se regăsesc în această propunere, mă scuzați, și în egală măsură definiția uh, instalațiilor pe cablu istorice este o chestiune foarte importantă, poate și pentru alte țări, dar mai ales în Marea Britanie, în ceea ce privește uh, formularea exactă pentru derogări, fiindcă uh, noi, uh, uh, pentru noi sunt foarte importante căile ferate din patrimoniu, iar aceste definiții trebuie să fie foarte clare. Și, cum spuneam încă o dată, salutat activitatea desfășurată și cred că ar fi bine să avem puțin mai mult timp. Vă mulțumesc. So for the ECR, Ulrika Trebiensis. Pentru uh, ECR, Ulrika Trebiensis. Mai întâi vreau să-i mulțumesc domnului Lopez uh, pentru activitatea sa în acest moment aș vrea să vorbesc despre propunerea lui Vicky în sensul uh, prelungirii termenului. Nu avem uh, încă acest raport foarte specializat și uh, dacă am prelungit termenul, ne-ar ușura lucrurile. În principiu, pot spune că sprijin propunerea raportorului. Mi se pare rezonabil să uh, vorbim uh, pe o bază foarte limpede, uh, o bază legislativă, astfel încât să se reducă problemele juridice pe piața internă. Ceea ce privește căile istorice, pentru că este vorba de diferențe profunde în ceea ce privește legislațiile naționale, este important să ne aplicăm asupra acestui subiect. În orice caz, ECR va sprijini acest raport. Vă mulțumesc. Domnul Chancel de la ALDE, mulțumesc, Vicky. Vreau să mulțumesc raportorului. Cred că uh, a elaborat un raport excelent. După ce am citit cele 141 de amendamente, cred că am ajuns la concluzia că nu există diferențe politice între grupurile noastre pe acest dosar. Uh, mă refer acum la excepția uh, instalațiilor uh, istorice. Există în Cehia astfel de instalații din patrimoniu și uh, este important uh, să vorbim uh, despre ele pentru că e vorba de un regulament foarte tehnic. În orice caz, și aceste instalații trebuie să fie sigure pentru utilizatori. Cum vom preveni utilizarea abuzivă a acestei ex- excepții? Pentru că, bineînțeles, câteodată este bine să înlocuiești uh, Uh, anumite uh, produse chiar dacă implică costuri pentru, uh, pentru proprietari. De asemenea, aș vrea să salut includerea, privind, includerea capitolului privind supravegherea pieții. Însă acolo am o întrebare tehnică, nu este o întrebare către dumneavoastră, ci mai degrabă pentru comisie. Ce se întâmplă atunci când adoptăm regulamentul privind supravegherea pieței? va, uh, vor exista uh, reguli convenite care să preceadă acest uh, capitol din noul regulament? Și în cele din urmă, cu acest prilej pot susține utilizarea continuă a regulamentului și sunt de acord cu dumneavoastră că nu este nevoie să uh, facem o directivă. Uh, nu are sens să nu, nu are sens să credem că ar trebui guvernate de aceleași standarde de siguranță. Mulțumesc, Crisil Schadmoser. Mulțumesc. Mai întâi, nu voi veni cu propuneri concrete pe acest dosar, însă voi uh, pune o întrebare de ordin general în ceea ce privește regulamentul privind siguranța produselor, fiind uh, raportor din umbră. Întregul pachet de siguranță Um, ridică o problemă potențială, pentru că vorbim despre instalații pe cablu, avem propunerea pe combustibil gazoși și alte propuneri. Dacă aceste dosare sunt uh, conectate cu întregul pachet de siguranță, cum vom uh, aborda problema? În primul rând, trebuie să solicităm uh, Consiliului să acționeze pentru a putea progresa, dar avem nevoie și discuții în interiorul acestei comisii. Trebuie să ne asigurăm că vom avea aceleași propuneri și regulamente în relația în ceea ce privește obligațiile producătorilor și așa mai departe. Toate regulamentele ar trebui să conțină aceste lucruri și trebuie să luăm în considerare ceea ce am adoptat deja în Parlament când vine vorba despre uh, regulamentul privind supravegherea pieței ca să nu ajungem cu 3, 4, 5 uh, asumări sau regulamente diferite, pentru că nu este bine pentru piața internă și nu este bine pentru nimeni. Deci, doamnă președinte, ceea ce sugerez aici este o întâlnire cu serviciul juridic în care să vorbim despre cum putem aborda problema și chiar uh, să uh, ridicăm această problemă Consiliului, să le spunem că avem o problemă nu vrem să avem 5 sau 6 um, uh, acte normative diferite, pentru că nu uh, avem un pachet orizontal uh, la orizontală privind siguranța. Deci, întrebarea este ce este de făcut, cum ne putem asigura că procedăm corect. Bun, este o întrebare bună, însă foarte pe scurt, dacă îmi permiteți. Nu este o chestiune pentru serviciul juridic. Serviciul Eh, secretariatul Comisiei a consemnat deja faptul că cele trei lucruri, eh, instalațiile pe cablu, echipamentul de protecție și celelalte aspecte, sunt, a, eh, fac obiectul NLC, NCL, și că această abordare se va, referea, se va referi la toate cele trei. Deci, trebuie să ne asigurăm ca uh, secretariatul să lucreze cu toți cei care s-au aplicat asupra pachetului de siguranță. Trebuie văzut dacă pot apărea probleme punctuale și atunci, uh, într-adevăr, uh, asta era și ideea de bază, să existe o conformitate a abordărilor, să nu existe diferențe, nu numai ceea ce privește producătorii domestici, ci și ceilalți. Deci trebuie să existe o conformitate uh, a tuturor uh, legislațiilor. Uh, sugerez să consemnăm suge sugestia dumneavoastră, să o transmitem mai departe secretariatului, astfel încât el să poată verifica conformitatea. Ei cunosc foarte multe aspecte din acest domeniu pentru că s-au preocupat de subiect. Acum doamna Grapini. Mulțumesc mult, doamna președintă. De la început vreau să apreciez munca grea. Este un raport greu, tehnic, și, dar în același timp foarte important. Patru considerente. Primul rând, unul general cred că termenele pentru depunerea amendamentelor nu vorbesc numai de acest raport care este foarte complex dar în general termenele de depunere a amendamentelor sunt foarte scurte. nu știu ce puteți să faceți ca președintă ce, putem să facem împreună dar trebuie să avem timp să discutăm uh, și să gândim foarte bine amendamentele pentru că până la urmă reglementăm pentru douăzeci și opt de țări și uh, responsabilitatea este foarte mare. legat de dacă am înțeles bine poate îmi clarificați um, și eu sunt de acord cum ați spus dumneavoastră înlocuirea directivei din două mii nouă cu un raport există dezechilibru când uh, se implementează în diverse piețe uh, directiva aveți dreptate n am înțeles însă la articolul doi uh, pentru um, uh, instalațiile de transport pe cablu pentru activitățile turistice pentru parcuri de distracție uh, unde le băgați? am reținut de la dumneavoastră că aici ar trebui bine reglementat uh, la nivel național. din păcate în zona turistică și turismul zona turistică și turismul uh, uh, trebuie să se dezvolte uh, în uniunea europeană este o oportunitate economică aceste modalități parcuri de distracție au luat amploare și în țările din, est și în țara mea și eu cred că aici nu ar fi bine să existe o reglementare în fiecare țară pentru că am putea să avem uh, extrem de am putea să avem uh, pur și simplu accidente. Uh, de aceea aici aș vrea să mi explicați dacă în raportul dumneavoastră pentru transportul pe cablu pentru activitățile turistice cum e reglementarea acum și sunt de acord la instalațiile istorice aici s ar putea să se facă până la urmă uh, un abuz dacă le exceptăm de la regulament și cum prevenim ce puneți în loc ca să prevenim? mulțumesc mult. Domnul Katzensteiler, nu am primit uh, numele raportorului din umbră al grupului GUE sau FDD. Deci dacă erau raportori din umbră, dar îmi cer scuze. Domnul Scar. Mulțumesc, Vicky. În ceea ce privește verzii, eu am plăcerea să fiu uh, raportor din umbră. Trebuie să spun că, bineînțeles, mulțumesc raportorului pentru munca depusă și, deși n-am uh, uh, examinat cele 143 de amendamente, Uh, pot deja să spun că susținem în totalitate acest demers și raportorul poate conta pe grupul verzilor pentru sprijin în activitatea sa și în uh, orientările pe care le-a stabilit la lucrul asupra acestui regulament. Suntem foarte atenți la blocajul din partea Consiliului în legătură cu uh, caracterul transversal și orizontal în ceea ce privește securitatea, siguranța. Pe total însă suntem uh, total de acord cu abordarea raportului. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte Mulțumesc tuturor implicați în aceste dosare care știm că sunt interconectate. În ceea ce privește supravegherea pieței, vom vorbi, bineînțeles, despre combustibilii gazoși la un moment dat, însă provocarea pe care avem pe, în acest domeniu al supravegherei noi credeam că uh, deja am rezolvat problema supravegherii pieței, să uh, avem uh, o astfel de perspectivă discutată în Parlament, pe care am susținut-o în interiorul comisiei noastre. Uh, regulamentul aferent există, dar avem un punct de vedere acum și trebuie să obținem un echilibru. Cred că doamna Schaldemoser, raportor uh, pe supravegherea pieței, uh, are un argument solid. Noi, în calitate de comisie, uh, ar trebui să abordăm lucrurile astfel. Este ceva complicat, nu este un subiect ofertant, este greu să ajungem la o concluzie corectă. Sper că vom reuși să colaborăm cu raportorul în acest domeniu. Este util faptul că avem un raport uh, deja prezentat, domnul Lopez, eu am alt raport și uh, uh, noi, practic, ne putem asigura că vom tinde către o conformitate a celor trei dosare. Voiam doar să subliniez acest aspect. Mulțumesc. Marcus Pretzel. Marcus Pretzel. Da. Mai întâi mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră. Un raport de 80 de pagini privind un uh, domeniu care presupune sau care creează 4.000 de locuri de muncă și în aceste 80 de pagini faceți o diferență între transport de persoane, transport de mărfuri, uh, zone turistice și non-turistice și așa mai departe. Vrem să reglementăm aceste aspecte la nivel european, pe de altă parte la nivel uh, național în continuare. Și dacă uh, vă uitați în jur și vedeți ce aparat am pus pe picioare, lucrurile pe care le-ați avut la dumneavoastră, în birourile dumneavoastră, la comisie și pe care le-ați dus înainte, nu pot decât să dau din cap uh, și trebuie să spun uh, cum uh, folosim noi banii contribuabililor. Mă minunează faptul că lucrurile sunt se decurg astfel, se desfășoară astfel. Bineînțeles, e vorba de o finețe tehnică în raport, însă modul în care uh, este utilizat acest aparat mi se pare chiar uh, surprinzător. Comisia dorește să își exprime punctul de vedere pe această dezbatere. Bine ați venit! Mulțumesc. Voi încerca să ofer lămuriri. O întrebare care s-a pus este de ce uh, instalațiile nu sunt incluse, instalațiile din uh, parcurile de distracții nu sunt incluse, pentru că uh, ele au fost uh, incluse în transportul de persoane. Nu este domeniul de aplicare al acestei directive. Deci nu am vrut să le extindem domeniul de aplicare. Respectăm instalațiile istorice, ei, ele sunt excluse. Uh, toate aceste aspecte rămân uh, la nivel național. Deci trebuie să vă uh, așteptați la o definiție care să fie în conformitate cu înțelegerile privind istor, instalațiile istorice. Um, respectăm supravegherea pieței. În ceea ce privește amendamentele, ele trebuie să se raporteze la uh, prevederile noului cadru legislativ. În orice caz, uh, vom vorbi mai târziu și despre aparatele pe combustibil gazoși și protecte, echipamentele protecției. Când regulamentul privind supravegherea va fi adoptat, prevederile uh, respective vor înlocui ceea ce avem deja valid în legislația uh, de sector. Deci ceea ce este în pachetul NCL și ceea ce vom avea în acest regulament um, sunt lucruri uh, în discuție. În ceea ce privește supravegherea, acele aspecte vor fi înlocuite de noul regulament. Cam aceasta este ceea ce înțelegem noi. În ceea ce privește raportul, vrem să mulțumim pentru amendamentele propuse. Ele vor contribui la îmbunătățirea uh, regulamentului uh, propus. Thank you. Um, thank you very much. Mulțumesc. Uh, revenim la raportor. Vom avea însă o scurtă conversație cu ceilalți deci vor fi ceilalți raportori eh, privind celelalte trei eh, dosare. Se va vorbi despre supraveghere. Mă aștept la un eh, dialog tripartit și, practic, ei vor încerca să ajungă la o conformitate în cadrul pachetului general privind supravegherea pieței. Deci, cam aceasta ar fi comentariul meu. Sper că vom reuși să îi aducem într-un dialog uh, tripartit cu privire la supravegherea pieței interne, astfel încât ei să nu se piardă în hățișurile regulamentelor. Uh, Antonio, îți mulțumesc. Vreau să folosesc prilejul pentru a mulțumi colegilor mei de la diferitele grupuri pentru susținere, pentru amendamente, pentru raport. Uh, instalațiile istorice sau întrebarea privind aceste instala instalații istorice, um, mi-aduce aminte că trebuie să vorbim și despre instalațiile noi Uh, siguranța reprezintă un factor esențial. Întotdeauna m-am gândit la aceste lucruri. Uh, acum uh, vine iarna și la instalațiile de, aferente. Știm cum este politica și întotdeauna trebuie să fim foarte exacti în această privință. Nu numai din cauza raportului. Sunt foarte deschis la astfel de propuneri și la chestiunile menționate în raport. Uh, știu că există un consens cu privire la aceste amendamente și uh, eu mă voi alătura celor spuse. Uh, chestiunea legată de aspectele turistice um, pun probleme, deși eu provin, eu reprezint regiunea Mallorca, întotdeauna am în considerare aceste, uh, iau în considerare aceste lucruri. Uh, uh, poate că nu creăm 4.000 de locuri de muncă, însă întotdeauna iau în considerare aceste aspecte. Avem sute de mii de locuri de muncă în domeniul turistic. Deci voi consemna ceea ce s-a spus, impactul și consecințele. S-a vorbit despre produse specifice despre consumatori, um, echipamentele radio și raportul aferent, regulamentul aferent. Deci astfel am reușit să includ uh, aspectele în uh, raportul meu. După cum uh, ziceam, mulțumesc tuturor pentru susținere. Va fi nevoie de timp pentru traduceri Uh, eu vin din Spania și acest aspect lingvistic este important, deci luați-vă timpul necesar pentru a uh, avea versiunea disponibilă în toate limbile, astfel încât să putem discuta. Vă mulțumesc. Okay, so we will look at an, a way to extend the deadline and Bun, deci o să vedem cum putem să prelungim termenul limită ca să nu trebuiască să lucrați în vacanța de Crăciun. Vă dăm un pic de timp liber. Mulțumesc. Următorul punct pe ordinea de zi este o prezentare de către Comisie a evaluării de impact privind problema secretelor comerciale protecția secretelor comerciale împotriva achiziției, utilizării și dezvăluirii ilegale. Vom începe cu prezentarea comisiei. Mr. Bajava? Yeah. Thank you very much. Domnul Bajava? Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă am putea să avem acele diapozitive pe tot ecranul, sunt foarte multe diapozitive, așa că am să trec direct la prezentare. Response, obviously, Chair, to last, uh, last time in committee you discussed the proposal. Ultima dată când am fost uh, în ședința comisiei dumneavoastră am discutat despre această propunere și am discutat oarecum uh, evaluarea de impact. Sper că aveți la dispoziție diapozitivele în uh, chestiune ca să le discutăm. Primul uh, diapozitiv. Da, cred că sunt disponibile online pe site-ul Comisiei Bun, acum o să trec la primul diapozitiv. Sper că o să țină pasul cu mine. Sigur, cunoștințele stau la baza economiei moderne și competitivitatea companiilor noastre depinde de felul în care acestea sunt păstrate. Unul din uh, instrumentele cele mai uh, uh des întâlnite este secretizarea, adică fiecare firmă păstrează confidențialitatea informațiilor, anumitor informații, o altă trăsătură este că aceste secrete comerciale vor fi întotdeauna în uh, acest uh, lanț uh, al informației și orice avantaj al Uh, și, și uh, deținerea informațiilor poate să confere un avantaj competitiv. Următorul uh, diapozitiv. Da, un punct cheie, un alt punct cheie este faptul că deținerea acestor secrete comerciale nu conferă un drept exclusiv de utilizare celui care le păstrează. Felul în care se poate avansa în acest, în acest joc este inovația continuă. Sorry, on the other hand, um, a key thing to note also is that este de asemenea de notat că aceste secrete comerciale pot fi achiziționate necinstit prin încălcarea unor prevederi de confidențialitate. Întrebarea este dacă aceasta este o, pro- o problemă într-adevăr, o problemă majoră și noi credem că este. In explaining what we did in order to collect the information to do this. Vreau să vă explic ce am făcut pentru a colecta informații pentru această, această evaluare. Am întreprins un studiu legislativ pentru a vedea care este punctul de vedere al sistemelor legislative din cele 28 de state membre în această problemă. În iunie 2012 am început prin a discuta cum am putea să facem o supraveghere a pieței și să obținem informații care nu erau uh, ușu, cu ușurință disponibile. Aceasta a fost o problemă care ne-a urmărit pe întregul parcurs al elaborării acestui studiu de impact. E o zonă destul de dificilă, cu greu se pot uh, colecta informații de încredere pentru aceste statistici pe care le-am făcut. Am organizat consultări publice și am uh, consultat uh, factori din industrie prin intermediul profesorului Franzoni, care este un expert în acest domeniu și care a contribuit la elaborarea manualului Oslo privind metodologiile în acest domeniu. Veți vedea că 50% dintre firmele contactate, consultate de noi, sunt IMM-uri. Am uh, apelat la studii publice și consultări. Vedeți aici felul în care uh, categoriile de, de firme consultate din piață Sigur că trebuie să ținem cont uh, de ponderea diferită a acestor categorii. Avem un răspuns pentru uh, Business Europe și unul pentru IMM-uri ponderea este diferită și cred că problema e aceeași în cadrul tuturor consultărilor publice. În ceea ce privește răspunsurile cetățenilor, cam jumătate dintre ele au fost similare și au urmat uh, formularul standard pe care l-am uh, pus noi la dispoziție. Acest lucru a fost uh, menționat în evaluarea de impact. Bun, ce am uh, aflat? Cred că există cam 25 de anexe la evaluarea noastră de impact și aveți acolo mai multe detalii, dar aici subliniem principalele concluzii. E clar că secretele comerciale sunt foarte importante pentru toate întreprinderile europene, iar uh, furarea acestor secrete comerciale reprezintă o problemă de o mare gravitate. S-a semnalat de asemenea nevoia revizuirii legislației europene care pune la dispoziția celor vizați căi de atac în, în, în cazul în care acest lucru li se întâmplă. Problema secretelor uh, comerciale subminează colaborarea transfrontalieră mai ales în cazul uh, companiilor foarte specializate care, dezvoltează, care uh, dezvoltă uh, produse inovatoare împreună cu parteneri strategici din alte state membre, o cooperare transfrontalieră. Asta subminează creșterea și competitivitatea pe piața unică. În ceea ce privește performanța economică a Uniunii Europene, aș sublinia din nou acest uh, lucru. E foarte important pentru afaceri mari și mici și veți vedea din cifrele pe care le avem mai departe în uh, evaluarea de impact că există foarte mult sprijin pentru această propunere din partea IMM-urilor. Și nu numai. Un alt lucru pe care l-aș uh, sublinia aici este că secretele comerciale au un rol foarte important în protejarea schimbului de cunoștință între partenerii de afaceri din Uniunea Europeană, mai ales în domeniul cercetării, dezvoltării și inovației. Acest lucru este valabil și pentru universități, care evident caută parteneri de afaceri pentru a-și dezvolta proiectele de cercetare și a-și pune în valoare inovațiile. Deci, unul dintre motivele pentru care secretul comercial este uneori însușit abuziv <clears throat> este că <clears throat> specializările, întreprinderile mixte, mai multe tipuri de uh, societăți cresc și se uh, dezvoltă prin uh, uh intermediul unor filiale specializate. Comunicarea între acestea este vitală, inclusiv comunicarea transfrontalieră. Cheia, bineînțeles, este scurtarea ciclurilor de producție. Se vorbește adesea despre perioade de protecție pentru anumite inovații. Mm, bineînțeles că multe produse au o durată de viață Um, care se măsoară în luni, cheia este ca <clears throat> să pui primul produsul pe piață ca să ai un avantaj competitiv. Și nu în ultimul rând, uh, inovațiile din domeniul uh, <clears throat> informatic, internetul și uh, utilizarea internetului pentru a sparge anumite baze de date este <clears throat> unul dintre aspecte. Am uh, făcut un studiu, cum spuneam, am făcut un studiu al industriei pe care, în care am avut eșantioane reprezentative. Vedeți aici că companiile ne-au spus că au suferit de pe urma acestor însușiri abuzive Dar companiile nu doresc să facă public acest lucru întotdeauna, fiindcă acest lucru le poate afecta prețul acțiunilor pentru companii mai mari și, până la urmă, activitatea. Și săptămâna aceasta, v-am dat eh, exemple de săptămâna, de săptămâna aceasta, ehm, a, o companie de divertisment eh, a fost victima hackerilor și uh, Um, hardurile au fost șterse timp de săptămână și toate informațiile au fost accesate și uh, filmele care nu fusese încă făcute publice. Deci uh, astfel de activități uh, perturbă activitatea companiilor. Eșecul în ceea ce privește reglementarea, iată, vedeți acum ce se întâmplă la nivelul legislațiilor naționale. Vreau să subliniez acest lucru. Mulți veți zice, da, există e de atac, reparația în statelor membre, e adevărat, dar uh, dar situația variază de la un stat membru la altul și chiar acolo unde există legislație există nesiguranță juridică uh, la nivel transfrontalier. O chestiune importantă aici reprezintă faptul că numai 10 state membre au o definiție a secretului comercial la nivel legislativ. Aceste definiții, în ciuda faptului că au un teren comun și în ciuda faptului că uh, în acordul TRIPS există deja prevederi în acest sens, sunt foarte diferite. Există diferențe și în ceea ce privește posibilitatea de a preveni acțiunile unei părți terțe, în ceea ce privește eh, folosirea unui secret comercial eh, dobândit eh, în mod ilegal. Nu există legislație în acest sens în multe țări, multe state membre și șase state membre nu au o, nu au legislație specifică în, a, în acest sens și se bazează pe legislația civilă, din dreptul civil. Nu, nu zic că nu se poate face acest lucru, dar în momentul în care ești IMML, care, care uh, caută reparații după activitatea la nivel trans, transfrontalier, uh, problemele care apar sunt foarte mari și vedeți aici pe diapozitiv că uh, se dorește Um, protecție la nivel european pentru un segment foarte mare al mediului de afaceri, de către un segment foarte mare al mediului de afaceri. În ceea ce privește măsuri corective, vedeți aici graficul uh, din acest dia, uh, diapozitiv în ceea ce privește uh, bunurile care rezultă din secrete comerciale furate. Doar în șapte state membre nu există posibilitatea distrugerii acestor bunuri, iar acest lucru arată cât de fragmentată este situația în Uniunea Europeană. Nu vreau să zăbovesc prea mult asupra acestui lucru. În concluzie, vreau să vă spun că, da, într-adevăr, există diferențe și uh, rezultatele studiului nostru arată că existența acestor diferențe la nivelul statelor membre Um, nu a făcut posibilă această cercetare la nivel de transfrontalier despre care vor vorbea mai devreme și este foarte important ca pentru uh, cazuri, pentru um, uh, spețe transfrontaliere pro, uh, problemele vor reprezenta cel mai important lucru dacă există o rețea de companii care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier, dacă o singură companie este într-o, într-o zonă problematică, într-o țară cu probleme, atunci această companie va fi cea care, care se va confrunta cu cele mai multe probleme și, de fapt, compania potriva căreia nu se vor putea obține reparații. Încă o chestiune care apare este Uh, vorba despre teama că în momentul în care se ajunge în, în justiție, în unele state membre, posibilitatea de a menține secretul comercial uh, în anumite cercuri pentru a putea avea un proces uh, echitabil uh, nu, este, nu este posibil în unele state membre trebuie să se facă public acest lucru. Chiar dacă există legislația, nu este folosită. Uh, Uh, și efectul este unul uh, uh, foarte disuasiv. Acest lucru este important și în cele din urmă am vorbit despre legislația penală, despre dreptul penal, fiindcă m-am concentrat pe dreptul civil, dar în dreptul penal doar, doar 12 state membre includ sancțiuni de drept penal în acest domeniu. Iată acest grafic, nu, nu vreau să vă explic prea mult cu alb, acolo sunt, uh, sunt lipsurile și a, tot acest grafic este un alt mod de a vă prezenta discrepanțele. Uh, și nu în cele din urmă, vreau să vă spun că nu suntem singurii care ne gândim la acest lucru. OCDE, de pildă, se ocupă de acest subiect, s-a ocupat de acest subiect și a analizat nivelul de protecție, se folosesc indici economici uh, care au fost creați pentru acest domeniu și uh, în uh, cele mai mari patru state membre există diferențe semnificative chiar și aici Să trec rapid prin aceste diapozitive, fiindcă am vorbit deja despre problema, despre faptul că um, prea puține companii acționează în justiție pentru protejarea secretelor comerciale. Din cauza acestei fragmentări și din cauza lipsei de clarități, lipsei de clarității sistemelor juridice, 29% din um, uh, Uh, respondenții au considerat că nu există căi de atac potrivite și uh, un procent semnificativ a considerat, considerat că dacă ajung în justiție vor pierde secretele, secretele comerciale. Câteva aspecte pe care le-am subliniat în această evaluare a impactului. E vorba despre efectul disuasiv uh, în ceea ce privește activitățile inovatoare transfrontaliere și, în al doilea rând, competitivitatea companiilor este redusă. Am făcut referire aici la valoarea impactului. Iar, până la urmă, toate aceste aspecte sunt greu de măsurat, dar am făcut tot ce am putut. Încă o dată, revenind la prima problemă, e clar că această incertitudine um, duce la un nivel scăzut de inovare, la, o, la un cost mai mare de protecție și la o incapacitate de a-și asuma riscuri uh, din partea companiilor. 40%, și asta este un procent mare uh, din companiile europene, nu doresc să facă schimb de secrete comerciale din aceste motive în Uniunea Europeană și peste 50% din companii au, consideră că diferența de legislație naționale um, le face să nu dorească să desfășoare activități de cercetare și dezvoltare la nivel transfrontalier. În ceea ce privește competitivitatea, 56% din cei anchetați au considerat că uh, aceste activități duc la pierderea de contracte și de clienți, iar mai important este faptul că studiul ne arată că efectul asupra IMM-urilor este foarte mare, pentru că IMM-urile se bazează mai mult pe secrete uh, comerciale decât pe dreptul de proprietate intelectuală din cauza costurilor uh, aferente înregistrării proprietății intelectuale. Și uh, un lucru care este la fel de important și care arată discrepanțele la nivelul statelor membre um, și a reieșit foarte clar din consultațiile publice faptul că riscul era considerat uh, mai ridicat în statele membre care beneficiază de o protecție mai scăzută. Deci, uh, încă o dată, cred că acest lucru justifică uh, dimensiunea problemei și motivul pentru care consider că trebuie să, considerăm că trebuie să se ia măsuri imediat. La fel de important este efectul uh, asupra competitivității și asupra pieței locurilor de muncă. Am dat aici o cifră dintr-un raport derulat în Germania care a estimat că se pierd 30.000 uh, până la 70.000 de locuri de muncă anual din uh, cauza spionajului industrial. Deci iată cât de gravă este această problemă un uh, lucru foarte important uh, pentru dumneavoastră în ceea ce privește efectul uh, asupra mobilității forței de muncă este limpede din discuțiile pe care le-am avut că în uh, situațiile în care cadrul legislativ uh, în ceea ce privește reparațiile și căile de atac uh, este foarte scăzut, uh, se Se bazează pe un sistem uh, com uh, complementar în ceea ce privește angajatorii, deci e foarte greu de măsurat totuși, aceste date sunt, gre- sunt uh, greu de măsurat vorba de înțelegeri, un sistem de, de înțelegeri neoficiale. Uh, unde um, acest, uh, aceste înțelegeri neoficiale se consideră ca un efect mai important asupra uh, relațiilor comerciale decât secretele comerciale. Reducerea competitivității, da, aici pot să vă spun că o, o OCDE um, a considerat că există o, o relație clară între o protecție mai clară a secretului financiar și inovare la nivelul de producție. Eco- comunitatea economică recunoaște acest lucru. Care este obiectivul uh, intervenției noastre politice, dat fiind problemele cu care ne confruntăm? Primul nostru obiectiv este îmbunătățirea eficienței protecției juridice la nivelul uh, uh, pieței interne. Se vorba de protecția juridică, subliniez acest lucru. Uh, protecție împotriva actelor de însușire abuzivă nu înseamnă crearea de drepturi noi, nici, niciun caz. Și așa cum am spus mai devreme, uh, se prevede deja acest lucru în acordul TRIPS existent deja. Iar rezultatul ar fi îmbunătățirea cercetării și dezvoltării și uh, activității noastre în acest sens, a transferului de cunoștințe pe piața internă, iar acest lucru ar, ne-ar permite, ar permite compati, co- companiilor noastre să fie mai competitive pe piața mondială. Uh, nu trebuie să vă spun eu dumneavoastră că temeiul juridic uh, este ține de piața internă, bineînțeles, 114 din tratat, articolul 114 din tratat și uh, Uh, am derulat o analiză a principiului subsidiarității, iar interesant este faptul că uh, Departamentul de Cercetare al Parlamentului de atunci a spus că niciun stat membru nu a, a, analizează această chestiune. Spania și Portugalia au, au acceptat în mod oficial uh, evaluarea noastră a, um, privind subsidiaritatea. În ceea ce privește opțiunile pe care le avem, sunt explicate în anexă anumite uh, acte legislative la care am renunțat. Sunt uh, uh, opțiuni care merg de la păstrarea acestui, uh, acestui stări de fapt până la armonizare totală. Cred că opțiunea a treia, care constă în recomandări și inform, campanii de informare pentru companii, este cea moderată continuare nu considerăm că păstrarea stării de fapt actuale este o opțiune realistă pentru că asistăm la probleme tot mai mari cu însușirea de secrete uh, comerciale și fenomenul nu pare să scadă în amploare. Dacă ne gândim că acordurile TRIPS sunt în vigoare uh, încă 20 de ani, nici nu să asistăm la acest fenomen. Vedeți aici pe partea dreaptă a diapozitivului că mulți dintre respondenți au simțit nevoia de acțiune în acest domeniu și e vorba în principal de IMM-uri care sunt de obicei uh, foarte timide în a cere legislație într-un anumit domeniu, dar pentru asta erau foarte uh, puternic pentru acțiune la nivel european. Impactul acum Aș sublinia ultimul punct care se referă la opțiunea 5, armonizarea legislației civile și penale. Am considerat aici întâi că în ceea ce privește dreptul penal, aici ar trebui să fie o soluție de ultim resort la nivel european și putem apela însă este prematur la măsurile de armonizare care au fost folosite pentru uh, legislația din domeniul civil. Vedeți că impactul negativ cu rușul este cel uh, asupra mobilității forței de muncă. Aici nu avem suficiente temeiuri să propunem o armonizare atât de uh, amplă pentru moment. cifrele probabil că sunt uh, cele mai importante în ceea ce privește um, aceste uh, întreprinderi. 77% cer măsuri mai eficiente împotriva uh, abuzului de uh, secrete de serviciu și 49% spun că uh, aceste măsuri, dacă ar exista la nivel comunitar, ar avea un efect descurajant. Simplu fapt că noi punem această problemă pe tapet poate să descurajeze fenomenul. Există deci uh, sprijin pentru această opțiune și aș spune că cifrele vorbesc uh, de la sine. m-aș concentra în continuare pe problema concurenței. Aici o mai mare certitudine juridică și clauze anti-abuz ar trebui să contribuie la uh, încurajarea celor care fac afaceri în mod cinstit și ar ridica anumite, uh, ar, ar elimina anumite bariere din piața internă. De asemenea, s-ar combate fenomenul prin care anumite firme ajung în instanță pentru, chiar pentru a pune mâna pe secrete comerciale despre care susțin că, de fapt, le aparțineau și le-au fost furate. Deci, o măsură ar ar reduce acest fenomen. În ceea ce privește mobilitatea forței de muncă, cum spuneam, credem că reguli mai clare privind secretul comercial ar facilita dreptul angajatorului de a-și alege lucrătorii și ar uh, încuraja încheierea de clauze de ne concurență. Pe total, noi ne-am uh, străduit să ne asigurăm că textul este echilibrat în sensul că are un efect uh, minim, dar pozitiv asupra mobilității forței de muncă. Și mă refer aici la forță de muncă foarte calificată, înalt calificată, specialiști care sunt cheia proceselor inovatoare. Deci am, uh, am inclus prevederi în text ca să ne asigurăm că nu avem un efect advers, din potrivă, un efect pozitiv asupra mobilității lor. Am uh, introdus de asemenea garanții cu privire la drepturile fundamentale, mai ales uh, la denunțători și libertatea presei. Nu ne dorim situații în prin care să se limiteze anumite drepturi uh, printr-o politică prea strictă de păstrarea acestor secrete. Am ținut cont și de problemele de mediu și de, bineînțeles, sarcina administrativă. IMM-urile ne-au cerut acest lucru vă pot răspunde la întrebări pe această temă, că am văzut că vă interesează problema sarcinii administrative. Comparând aceste opțiuni, am considerat că campaniile de informare, din punct de vedere al costului, ar, fi, uh, ar avea un impact foarte uh, slab uh, și nu ne-am, adică ne-am gândit că nu ar avea un efect uh, foarte semnificativ. Am spus deja de ce credem că costurile prin introducerea legislației penale ar uh, contrabalansa pierderile. Cred că acest diapozitiv a mai fost prezentat uh, data trecută când colegii mei au prezentat propunerea de directivă, însă o să vă uitați, probabil că ultimul diapozitiv uh, e unul nou în legătură cu monitorizarea și autorizarea, uh, monitorizarea și evaluarea. Avem un plan destul de detaliat de monitorizare și evaluare. E nevoie să fie așa pentru că măsurile legislative ca să-și facă efectul au nevoie de timp și vom vedea aceste efecte în uh, materie de litigi, dar vrem să le vedem și în uh, ceea ce privește efectele economice transfrontaliere. O să ne bazăm și o să lucrăm împreună cu observatorul privind încălcările drepturilor uh, de proprietate intelectuală cu OHEM și înțeleg pe deplin că Parlamentul își dorește anumiți indicatori. Sunt de acord cu acest lucru, dar cred că trebuie să-i găsim pe uh, cei corecți. Nu e bine să ne grăbim. Dacă această propunere este adoptată, pot să vă asigur că vom fi foarte transparenți în legătură cu indicatorii care vor fi utilizați, pe care îi considerăm noi cei mai, mul- cei mai buni și care vor fi uh, utilizați pe viitor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că a fost o prezentare cam lungă, dar este un document destul de elaborat și vă mulțumesc că mi-ați acordat uh, ocazia să îl prezint. Da, mulțumesc că reveniți cu această prezentare foarte detaliată. Acum, doamna Lara Comi, raportor. Mulțumesc, doamna președinte. A fost o prezentare foarte detaliată și Va trebui și noi să ne punem la curent cu toate aceste noi informații. Am început lucrul la acest uh, raport la o întâlnire precedentă și vreau să spun că Comisia IMCO are doar un drept de aviz asupra acestor probleme, deci amendamentele vor fi văzute prin prisma acest. Suntem uh, Comisia de fond, dar mai avem nevoie și de avizele ITRE și jurii. Trebuie să examinăm în primul rând regulile care vor îmbunătăți competitivitatea industriilor uh, europene implicate în inovație. Orice ne poate ajuta în acest moment să îmbunătățim uh, situația uh, industriei europene și mai ales a IMM-urilor trebuie folosit pentru că Europa trebuie să preia conducerea în acest domeniu. Deci uh, ne dorim armonizare în acest uh, domeniu <clears throat> prin crearea de noi servicii și de noi produse cu care trebuie să fim foarte prudenți. Drepturile de proprietate intelectuală nu acoperă toate aspectele situației despre care vorbim acum, legate de secrete comerciale pe parcursul procesului de cercetare și dezvoltare apar foarte multe informații și idei foarte valoroase. Sigur că este o conexiune cu problema drepturilor uh, de proprietate intelectuală, dar secretele comerciale pot să fie uh, diverse, pot să se refere la protejarea uh, tehnologică a anumitor procese ascultând ce a spus Comisia acum, cred că trebuie să nu uităm care este scopul directivei, adică creșterea competitivității industriei europene și sperăm că vom reuși să aducem un rezultat echilibrat. Vreau să vă propun câteva idei la care să vă gândiți și aș vrea să primesc din partea dumneavoastră propuneri Deci, Comisia a elaborat două studii, o consultare publică și o evaluare. Comisia a spus că Parlamentul va avea propria poziție în legătură cu această propunere. Noi deja am avut uh, niște contacte cu cetățenii, cu industria, cu Business Europe, de exemplu, pentru a vedea care este părerea lor. Iar acum credem că avem o bază semnificativă pentru dialogul care va urma. Dar cel mai adesea am uh, auzit uh, păreri foarte îngrijorate din partea cetățenilor. evident că trebuie să ne ocupăm și de aspectele ce țin de protecția consumatorului în acest domeniu. Cetățenii și industria au uneori păreri divergente în legătură cu sistemele pe care noi le propunem. Deci trebuie să împăcăm aceste două poziții. E foarte dificil să ții consultări atunci când folosești uh, din start cuvântul secret. Mă refer la secretul comercial. Mm, oamenii sunt uh, reticenți în a spune părerea sinceră. Și atunci e greu să ne facem o imagine de ansamblu a felului în care este percepută această nouă legislație. Poate Comisia ne poate explica și ce stă în spatele unor dintre răspunsurile pe care le-am primit. Eu am întrebat o asociație pentru protecția uh, consumatorilor ce uh, părere are și n-am primit niciun răspuns. Comisia uh, spunea că sunt opinii diverse. Data trecută am pus aceeași întrebare și nu am primit răspunsul. Problema este foarte clară într-unul dintre diapozitive în care se vede că legislațiile din statele membre sunt foarte diferite în ceea ce privește protecția secretului comercial, iar noi acum încercăm să armonizăm această legislație. Acum vreau să încep cu capitolul 1, articolele 1 și 2. Propunerea Comisiei, după părerea mea, este destul de echilibrată, deși aș fi preferat uh, o abordare mai uh, restrictivă. Articolul 1. Protecția împotriva actelor de însușire abuzivă. Uh, aș vrea să subliniez că legislațiile naționale, care sunt foarte stricte în acest domeniu, trebuie păstrate e un uh, lucru foarte important. Iar uh, scopul acestei propuneri de directivă ar trebui să fie acela de a crea standarde minime obligatorii de protecție a secretelor comerciale în statele membre, astfel încât să avem o armonizare de minimis. Sigur, unele state pot să aibă legislații mai severe, dar treaba noastră este să furnizăm această legislație pentru statele care nu o au încă. Acest lucru ar putea fi o încurajare și ar putea să fie o pârghie pentru industria europeană. Am primit uh, niște propuneri legate de acordurile TRIPS și trec la capitolul 2, articolele 3 și 4 care se referă la dezvăluirea sau comercializarea secretelor comerciale pe căi ilegale. Comisia atribuie aici uh, responsabilitățile sau uh, ne arată cine poate fi tras la răspundere, acuzat de neglijență. Cred că aici am putea să avem o formulare mai uh, Uh, clară, astfel încât răspunderea să fie o noțiune mai obiectivă. Sigur că este o problemă foarte sensibilă. Acum, capitolul 3, măsurile de protecție și căile de atac, felul în care se aplică sancțiunile, nu cred că aici avem mari probleme. din punctul de vedere al pieței unice și al consumatorilor, dar aș vrea și părerea colegilor, după cum spuneam și data trecută, în ceea ce privește interesul părților uh, implicate. E vorba aici de protejarea drepturilor individuale ale consumatorilor, ale lucrătorilor, dar și ale uh, drepturilor juridice ale uh, întreprinderilor. Am primit uh, vreo 23-24 de amendamente la această teză, pentru că nu trebuie să scadă nivelul de protecție al acestor drepturi. Da, o să discutăm, uh, sigur că e foarte bine că cereți colegilor propuneri pentru raport, dar acum deja ne-am întins prea mult puțin. Da, de acord cu dumneavoastră, dar mai acordați-mi câteva minute. Două minute. Bun. Pot să fiu foarte rapidă. O să vorbesc mai repede, nu e nicio problemă. Deci, în final, cred că e foarte important italiană. Deci, în acest caz, aș vrea să primesc părerile dumneavoastră la această parte a textului. Îmi cer scuze dacă am intrat prea mult în detalii, în loc să mă refer direct la evaluarea de impact, dar există câteva aspecte pe care vroiam să le semnalez. Îmi cer scuze că am uh, mâncat din timpul altcuiva, însă aș vrea să fac o treabă cât mai bună și de aceea vreau să avem un schimb de vederi pe anumite puncte specifice și nu doar o discuție generală ca astăzi. Da, mulțumim. Pentru socialiști și democrații. pentru ECR, Emma McLaughlin. Um, Mulțumesc, uh, doamna președinte, și uh, raportorului și comisiei pentru prezentarea detaliată. Uh, mă bucur că acest studiu trebuie să rămână la nivel civil. Ultima diapozitiv a lăsat o, o îngrijorare. Deci este nevoie Um, de um, căi de atac civile care trebuie să rămână la nivelul statelor membre. Um, acest lucru trebuie să rămână un instrument de care să beneficieze IMM-urile. Pentru a-și proteja uh, informațiile confidențiale. Este un consens privind perioada de limitare propusă, care este în jur de un an în Marea Britanie, în Regatul Unit, avem uh, o perioadă de șase ani, uh, un termen de prescriere. Uh, ce mă, ce mă îngrijorează un alt aspect și anume costurile. Oare chiar nu, se vor, nu vor fi implicate niciun fel de costuri? Există un sistem care este în vigoare și nu cumva trebuie schimbat acel sistem. Mulțumesc. Doamna Calas. Da, mulțumesc. Se presupune că uh, ar trebui să discutăm pe marginea uh, uh, raportului, al studiului de impact. Nu avem încă proiectul de raport. Putem vorbi pe marginea remarcilor făcute de raportor, dar eu am o întrebare generală studiul de impact este bazat doar pe ideea că uh, protecția împotriva uh, acestor uh, practici este una generală. S-a spus că uh, inovația are de suferit. Colaborarea între uh, întreprinderi în acest domeniu este aspectul principal. Uh, protecția crescută ar îmbunătăți această colaborare. Însă, E vorba despre împărtășirea unor informații și despre colaborare. Uh, oare acest lucru se va întâmpla dacă uh, fiecare întreprindere va un interes de a-și proteja propriile secrete comerciale? Apoi se pleacă de la premisa că aceste prevederi sunt în favoarea IMM-urilor. Dacă ne uităm la studiu însă, am văzut pe unul dintre diapozitive că sunt uh, că au răspuns 125 de uh, companii, dintre care 59 IMM-uri. Oare lucrurile stau uh, astfel? Acest studiu afirmă că beneficiile vor fi mari pentru IMM-uri, pentru că de obicei nu Uh, beneficiază de susținere juridică uh, în, pentru protecția lor, protecția acestor uh, secrete confidențiale. IMM-urile nu pot acoperi costurile legate de procese, în timp ce cele mari o fac. Pot susține aceste costuri. Deci, s-au făcut studii suplimentare cu privire la aceste litigii comerciale uh, care să elimine barierele de pe piață. Eu am fost avocat 14, timp de 14 ani și m-am ocupat de tot felul de litigii. După cum s-a spus în, prezentarea dumneavoastră, la un moment dat, secretul comercial nu înseamnă că uh, nu poate veni oricine altcineva cu astfel de pretenții. Am două întrebări. Cum puteți demonstra că este propriul dumneavoastră secret uh, comercial și că ceilalți uh, nu îl dețin în egală măsură. Și apoi, dacă puteți dovedi că sunteți deținătorul acelui secret și că a fost furat, cum puteți calcula prejudiciul creat? Bineînțeles, de obicei, aceste lucruri se bazează pe afirmația că aș fi putut câștiga foarte mulți bani dacă secretul meu comercial nu ar fi fost furat însă nu uh, este vorba de costuri definite ce pot fi menționate. Uh, unul dintre răspunsuri s-a referit la lipsa căilor de atac. De ce uh, actorii interesați nu sprijină aceste prevederi? Un alt aspect, ceea ce, uh, care se referă la uh, parteneriatele economice și uh, protecția împotriva utilizării neadecvate. Uh, abuzive. În China, în Rusia, uh, care sunt parteneri comerciali al Uniunii Europene importanți, uh, în special în China, aceste lucruri sunt luate în considerare? Pascal, te rog. De, de, de, de faire bref et surtout de o să fiu subțin, uh, nu o să repet ce am spus data trecută cu privire la caracterul surprinzător al modului în care Comisia prezintă această activitate. Um, începem cu sfârșitul, după părerea mea, și uh, scopul, după părerea mea, este îndepărtat uh, de cel prezentat. S-au făcut niște, s-au apăsat niște butoane. Primul, competitivitatea în Europa. Al doilea buton, crotirea IMM-urilor. Da, foarte bine, bineînțeles, trebuie să apărăm IMM-urile. Treilea buton, trebuie să creăm locuri de muncă și al patrulea buton, bineînțeles, toate vor fi bine și frumoase pentru cercetare și Europa va fi transformată în locul cel mai eficient de ceea ce crearea de locuri de muncă și așa mai departe. Dar eu dar pentru mine, folosirea IMM-urilor în Franța, de pildă, când mă tem întotdeauna de aceasta, când există organizații patronale a grupuri foarte mari care uh, șocrotesc uh, secretele comerciale de mult timp și S-a spus, bineînțeles, nu o să repet eu acest lucru, Uh, s-au găsit 500 uh, de întreprinderi pe care le-am întrebat dacă vă apărăm proprietatea și secretul comercial, sunteți mulțumite? Da, vor spune da, cine n-ar spune da la asemenea întrebare și vom găsi noi soluția. Eu uh, sunt foarte îngrijorat de modul în care a, fost prezentat acest dosar din mai multe motive. În primul rând, și am spus acest lucru data trecută, cred că această imagine este înșelătoare și mai ales în ceea ce privește legislația Franței pe care o, o cunosc de 25 de ani ca avocat, bineînțeles, poate sunt uh, mai vârstă ca doamna Calas, realitatea este că în Franța uh, secretul comercial în momentul în care acesta este legitim, fiindcă acesta este un cuvânt pe care nu-l găsesc în directive și nu-mi place că nu știu care sunt drepturile legitime care sunt apărate. Deci secretul comercial este apărat cum trebuie, este apărat în ceea ce privește know-how la nivelul uh, dreptului penal, la nivelul dreptului civil și s-a spus acest lucru în studiul de impact. Același lucru este valabil și în alte țări. Eu uh, am unele îndoieli în ceea ce privește declarațiile și uh, argumentele autorității în care mi se spune de mai multe ori că lucrurile nu funcționează în statele membre, există discrepanțe. Da, bineînțeles, există discrepanțe în ceea ce privește legislația. Dar în același timp se amestecă borcanele, ni se spune că e o legislație civilă și comercială și pe lângă asta ni se explică că există dif- diferențe, discrepanțe penale. Apoi se dă un exemplu și aici o să închei, care mă îngrijorează. Mi se spune că, se dă exemplul uh, uh fișierelor uh, piratate și uh, procese care se derulează în tribunale americane. Ce țară, spuneți respective. Ce țară nu uh, uh, se protejează împotriva uh, furtului? Fiindcă Asta se numește furt în drept fișiere piratate. ai nu mai vorbiți despre secrete comerciale și nu mai știu ce. Există legislație penală care protejează aceste aspecte, există legislație civilă și comercială care apără aceste drepturi. Și, în ultimul rând, vreau să-mi explicați, vă rog, în ce măsură un secret de a, uh, comercial nedefinit, care nu aduce atingere drepturile cons- drepturilor consumatorilor. Eu uh, știu că există grupuri mari ca Monsanto și așa mai departe, iar uh, uh cine, uh, care este relația lor în ceea ce privește aplicarea secretului comercial cu Statele Unite și uh, care se va manifesta la TTIP? Secretul comercial se spune că este vorba de toate secretele procesele de fabricație, iar consumatorii nu vor avea acces la nicio informație, fiindcă, bineînțeles, acestea vor fi protejate eh, sub numele de secret profesional, eh, secret comercial. Aceeași lucru în ceea ce privește drepturile sociale și același lucru poate să fie valabil în ceea ce privește toate subiectele. Eu cred că această directivă este foarte periculoasă, că este prea amplă, derogările sunt prea slabe și uh, eu, sincer să fiu, uh, nu, nu sunt convins, nu mi s-a arătat că există o, adevăr, o adevărată problemă în ceea ce privește protecția uh, uh, producției, uh, uh, în ceea ce privește IMM-urile. Vă mulțumesc. Deci, pentru grupul GUE, raportorul este Juri Mosta, dar nu cred că e aici. Uh, și pentru FDDD, FDD nu s-a nominalizat niciun raportor din umbră. Nu sunt prezenți în sală. Mai avem un vorbitor, Giulio Leda, și apoi doamna Grapini, și apoi vom reveni la comisie cu câteva răspunsuri la observațiile făcute. Deci, dacă vor, puteți vorbi pe scurt. Voi încerca să vorbesc pe scurt. Sunt îngrijorată cu privire la unul dintre efectele posibile ale evaluării. Comisia afirmă că directiva, cum ea propusă, ar avea uh, un uh, impact pozitiv asupra mobilității forței de muncă, forței de lucru. Uh, este Eh, eu cred că know-how-ul unui lucrător eh, este cel mai important bun eh, pe piața muncii și un angajator va solicita, bineînțeles, un CV de la foștii angajatori, iar așteptările mm, față de acel candidat sunt, bineînțeles, legate de know-how. Directiva definește orice fel de informație ca fiind secret uh, comercial, fără niciun fel de finețuri uh, și detalii. Cum uh, se poate prezenta un astfel de angajat fără a risca să cadă sub incidența acelor articole ce țin de secretele comerciale, pentru că el trebuie cumva pe piața muncii să demonstreze abilitățile pe care le deține. Mulțumesc. Doamna Grapini. Vă spun uh, sincer că am fost foarte atentă la prezentarea studiului și la ce s-a discutat aici. Pe mine mă îngrijorează soarta IMM-urilor. De ce? Orice întreprindere mare, orice companie mare poate foarte ușor să ia un secret comercial de la un imm pentru că un imm nu va avea posibilitatea să se lupte în procese cu o mare companie invers nu se poate întâmpla. Uh, nu văd absolut deloc uh, în practică cum vor putea fi beneficiare imm urile pentru că în studiu asta spuneați uh, stimate reprezentant al comisiei că de fapt vreți să apărați imm urile. eu vin din mediul privat vin din rândul imm urilor este o confuzie totală uh, sunt procese foarte lungi uh, nu există tribunale comerciale în foarte multe țări toate procesele intră la grămadă și durează șapte opt ani nu e, e interpretat secretul comercial și avem un triplu conflict între uh, angajator și angajat pentru că poate pleca un angajat de la o companie și duce acest secret sau preia sau fură acest secret comercial și începe procesul între uh, imm și uh, fostul angajat care iară durează foarte mult și de regulă câștigă angajatul legislația muncii codul muncii este Uh, pro angajați cel puțin în românia uh, între o uh, companie mare și un imm este absolut cred imposibil să, se angajeze un imm în această dispută juridică cu costuri foarte mari. mie nu mi e clar ați spus că doar în zece state există definit secretul comercial poate uh, ne spuneți există aceeași definiție pentru că dacă fiecare definim ca și concept uh, înțelegem altceva prin secret comercial dintr o dată există uh, conflict posibil tratament diferit în statele care definesc diferit și nu mai pot vorbi de comerț transfrontalier când în cele două țări e definit altfel vreau să mă lămuriți dacă prin această directivă ajutăm imm urile sau le îngropăm pentru că sincer nu rezultă de aici nici din ce ne a spus uh, raportorul uh, poate n a avut timp suficient uh, nici din ce ne a spus comisia cum se aplică concret această directivă da? dacă pe de o parte nu toate țările și au definit secretul comercial decât zece am înțeles din explicație uh, există acordul trips dar uh, nu l aplică fiecare și uh, foarte bine a pus accent colega noastră fostă avocată cum putem demonstra după aceea că a fost un secret comercial eu prima l am avut și uh, care este paguba? deci sincer nu am înțeles nimic cum putem apăra imm urile? asta este mesajul pe care vreau să l duc în țara mea mă întâlnesc cu mediul de afaceri și vreau să i spun apare noi punem la cale acolo o directivă prin care putem să apărăm imm urile uh, și putem apăra secretul comercial. mulțumesc. Comisia uh, dorește să revină asupra acestor întrebări, să răspundă la ele. Voi încerca, nu știu cât timp am la dispoziție, dar uh, mă bucur că pot uh, discuta atât în comisie, dar și între patru ochi. Bineînțeles, puteți pune la îndoială chestiunile discutate legate de IMM-uri. Deci, acest studiu este, nu este foarte reprezentativ, este pe cât <laughs> posibil reprezentativ. Uh, se, bineînțeles că pe noi ne interesează acest domeniu foarte mult. În orice caz, întotdeauna este un număr mic de respondenți. Uh, voi analiza modul de uh, elaborare a acestui studiu și practic Uh, a fost o examinare uh, adecvată a situației. S-a menționat faptul că uh, IMM-urile au probleme în litigii. Două lucruri. Unele IMM-uri au probleme, în al doilea rând, multe IMM-uri cu care am stat de vorbă spun că legea europeană există și uh, că ei ar dori să uh, existe o definiție comună în toate cele 28 uh, uh, state membre. Și aceasta, se întâmplă cu această propunere. Statele membre ar fi trebuit să transpună aceste definiții. Deci faptul că noi acum descoperim definiții diferite în legislațiile naționale pune la îndoială statele membre Uh, bineînțeles că este o nevoie de armonizare în acest domeniu. Eu cred că în ceea ce privește valoarea adăugată a acestui text, ea nu trebuie uh, subestimată. Uh, nu este vorba doar de litigi. Când am vorbit despre indicatorii pe care analizăm, multe IMM-uri au spus că dacă ar exista o definiție comună și un text foarte clar care să abordeze această problemă, ei bine, uh, ar, le-ar fi util în momentul în care intră în joint ventures cu companii mari. Pentru că le oferă o privire de ansamblu limpede cu privire la spațiul de negociere existent și posibil. Înțeleg uh, poziția membrilor că va exista o activitate de lobby a asociațiilor uh, comerciale mari, uh, a patronatelor, dar există multe firme mici care au relații cu companiile mari și nu întotdeauna întreprinderile mici uh, sunt uh, necinstite cu uh, în relația cu cele mari. Se poate întâmpla și invers. Noi încercăm să lămurim situația Uh, și credem că abordarea noastră va întări uh, căile de negociere și întotdeauna, uh, bineînțeles, ele vor fi limitate. Dar cred că în ceea ce privește viziunea IMM-urilor, în orice caz, este o valoare adăugată pentru ele, acest, această propunere. Am vorbit mai devreme despre statele membre care, într-un fel sau altul, protejează mediul de afaceri. Nu vreau să pun la îndoială ceea ce se întâmplă într-un stat membru sau altul. Însă aspectul esențial uh, se referă la diferențele uh, de abordare. Să zicem că în fiecare caz, uh, când avem un caz transfrontalier, care se va întâmpla din ce în ce mai des, va trebui să existe posibilitatea de a vedea care este legea care se aplică și cum se pot rezolva aceste litigii. Ehm, de aceea se, produc, se produce această stare de îngrijorare pentru că sunt din ce în ce mai multe cazuri de acest fel. Eu cred cu fermitate în ce spuse și un ultimă observație cu, ehm, cu privire la IMM-uri. E foarte rar întâlnit cazul în care se propune un act normativ și se obține un răspuns ehm, ferm din partea IMM-urilor care uh, spun că ar trebui să, să se intervină la acest nivel. De obicei, din experiența mea de peste 20 de ani în comisie, este că uh, IMM-urile nu preferă această uh, cale a litigilor. Deci aș îndemna uh, membrii să uh, analizeze evaluarea, studiul care nu a fost făcut în grabă și, cu alte cuvinte, Uh, noi nu vrem uh, să se parcurgă foarte repede, să se uh, voteze imediat această propunere. Mulțumesc raportorului. Am înțeles care este oferta dumneavoastră, că puteți sta de vorbă și în privat cu membrii comisiei. Deci există această posibilitate. Dacă nu aveam de-a face cu o directivă în favoarea IMM-urilor, atunci nu ar exista niciun motiv ca uh, aceasta să includă termenul litigilor. Nu există o certitudine juridică cu privire la sancțiuni, dar asta nu este o problemă pe care o rezolvăm uh, prin acest dosar. Este o întrebare de cu totul altă natură. Este nevoie de o armonizare a sistemelor juridice la nivelul statelor membre. Din experiența mea, uh, în Italia, cu IMM-urile din Italia, adesea IMM-urile uh, sunt finanțează inovațiile prin startup-uri și aceste startup-uri trebuie să fie protejate. Tehnologiile noi, care sunt utilizate și de către companiile mari, iar aceste startup-uri aparțin sau țin de companii mai mari adesea. Ele au nevoie de acele contribuții menționate. Deci este nevoie de o definiție armonizată la nivel european dacă uh, apare o protecție crescută în anumite state membre, este în regulă. Dar ceea ce vrem aici, noi vrem uh, standarde minime de protecție în noul regulament prin această uh, directivă. Uh, să protejăm angajații și IMM-urile. Mulțumesc și vă mulțumim pentru prezentarea detali detaliată a evaluării impactului. Următorul capitol este o prezentare a evaluării uh, de impact a propunerii privind uh, regulamentul privind aparatele consumatoare de combustibil gazos. Iar uh, raportul este doamna Plattensteiler, mulțumesc. Iar din partea uh, Departamentului pentru uh, Studii uh, nu avem pe nimeni. Dacă vreți, comenta, dacă vreți să comentați pe marginea acestui, acestei prezentări, vom putea în cursul după amiezii. Dar mai întâi vom trece direct la comisie. Vă mulțumim. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, colega mea, Veja Catagliște, va face această prezentare a aparatelor pe combustibil gazos și apoi putem răspunde la întrebările care vor fi ridicate. E perfect așa. Mulțumesc. Mulțumesc. Deci dacă putem trece la primul uh, diapozitiv, voi încerca să uh, țin o prezentare succintă. Vreau să prezint mai întâi procesul în sine. Uh, directiva uh, privind aparatele consumatoare de combustibil gazoși este cea în vigoare și anume din 1990. Deci vorbim de o directivă clasică, de un cadru uh, legal uh, care uh, este în funcțiune și care acum va trebui să fie revizuit. Într-adevăr, am beneficiat de un grup de lucru al statelor membre care a acționat de la început, de când această directivă a intrat în vigoare. Și în cadrul discuțiilor avute în acel grup de lucru, au fost identificate multe probleme în uh, ultimii ani. În cele din urmă, acest grup a stabilit uh, o, o, uh, un task force care să identifice nevoile de revizuire. Și, în paralel, am avut o evaluare a directivei existente. Concluziile la care am ajuns, atât la nivel de task force și la grupul de lucru, respectiv evaluarea, au fost folosite pentru a începe un studiu de impact care să se aplice asupra diferitelor probleme și, de asemenea, pregătirea unor consultări publice cu producătorii, cu actorii interesați, cu uh, autorității, autoritățile, cu cetățenii, pentru a uh, prelua pre, prevederile și propunerile lor. Uh, toate aceste lucruri au contribuit la studiul de impact, care a avut ca rezultat aprobarea raportului în 2013, în mai 2013, Apoi uh, s-a făcut un proiect al actului normativ, al textului cum propriu zis, și Comisia a adoptat inițiativa legislativă. Propunerea a avut loc în luna mai a anului curent. Următorul diapozitiv. Deci, Uh, au fost trei uh, zone mari de probleme pe care le-am examinat. În primul rând, bineînțeles, uh, alinierea la uh, noul cadru legislativ. Acesta este un angajament al instituțiilor și uh, se aplică și în cazul uh, aparatelor pe combustibil gazoși. Ne-am angajat să preluăm uh, toate prevederile standardizate, definiții și așa mai departe prezentate și convenite în decizia 768 uh, din 2008, ceea ce înseamnă că um, directiva care va fi revizuită va conține și definițiile orizontale, obligațiile operatorilor economici, evaluările de conformitate și așa mai departe nu am identificat probleme majore cu privire la aspectele orizontale, la implementarea directivei aparatelor pe combustibil gazoși, dar sunt câteva probleme pe care trebuie să le abordăm. În ceea ce privește aceste aparate, nu a fost nevoie să se meargă dincolo de uh, textul actual. Nu s-au prezentat s-au introdus elemente noi în cadrul nou cadru legal. Deci impactul a rămas același ca în cazul celor nouă directive incluse în uh, pachetul de armonizare. Deci pentru a uh, rezuma acel impact, mai întâi, cel mai important lucru, deci nu au existat, uh, nu au fost afectate costurile pentru companii, iar exercițiul uh, prevede includerea obligațiilor existente și uh, a prevederilor deja uh, aplicate, puse în aplicare. Nu s-a putut evalua la nivel cantitativ impactul, urmările și de asemenea IMM-urile nu sunt subiectul unor uh, uh, afectări disproporționate, dar desigur există costuri uh, la nivelul administrației publice, de exemplu notificarea organismelor implică anumite costuri. Apoi vom trece la uh, problemele specifice ramurii după examinarea tuturor contribuțiilor uh, și observațiilor uh, actorilor interesați, am putut identifica câteva domenii um, asupra cărora ne putem uh, apleca în procesul de revizuire. Ceea ce vedem pe acest diapozitiv, diapozitiv introducerea unor definiții specifice sectorului. Una dintre probleme este în prezent că domeniul de aplic- eh, aplicare nu conține definiții cu privire la eh, aplicațiile existente. Și asta se întâmplă în cazul multor sectoare și a unor termeni specifici sectoarelor. De aceea, pentru a îmbunătăți eh, claritatea textului legal, este uh, Uh, nevoie introducerea unor definiții specifice sectorului respectiv. Al doilea rând, cea de-a doua problemă de care trebuie să ne ocupăm este îmbunătățirea definiției uh, conținutului comunicării pe marginea acestor aparate. Această abordare uh, prevede cum trebuie să se comunice în uh, domeniul respectiv. Există un număr uh, important de cazuri în care combustibilii gazoși sunt uh, utilizați, sunt consumați. Deci trebuie să fim pregătiți pentru diferitele tipuri de cazuri și trebuie să introducem cerințe specifice pentru uh, procesul de comunicare. A trebuit să introducem și câteva prevederi care lămuresc relațiile între uh, regulamentele privind aceste aparate mai ales în ceea ce privește eficiența energetică. Privind celelalte articole și cerințe, se pare că nu este nevoie să se meargă dincolo de textul în vigoare, cu excepția îmbunătățirii exprimării. Poate că este nevoie de modificări editoriale. Și, de asemenea, ă, practicile aplicate de diferiții produc- producători a trebuit să se introducă studii de risc uh, obligatorii pentru producători și așa mai departe. Următorul. În orice caz, cu privire la domeniul de uh, aplicare al regulamentului, este important să știm că în uh, procesul de evaluare a impactului nu am putut uh, Um, identifica motive pentru extinderea acestui domeniu. Am analizat cu atenție care este starea de fapt, um, ce se întâmplă cu uh, produsele din afara sferei de aplicare. Um, bineînțeles, uh, exist, nu am găsit uh, motive pentru a extinde acest scop de această sferă de aplicare. Um, temperatura limită a fost menținută la 105 grade Celsius. Această temperatură ar putea fi exclusă pentru că limita reflectă riscurile legate de presiune. Presiunea creată la utilizarea acelor uh, aparate casnice. Deci nu există niciun conflict cu alte legislației europene uh, armonizate dacă se elimină acea temperatură limită. Alte aspecte acoperite de textul juridic se pare că sunt acoperite toate riscurile conexe combustibilor gazoși, însă uh, dacă avem în vedere aspectul ce ține de energia, eficiența energetică, nu trebuie să se meargă dincolo, nu trebuie să se uh, crească gradul de uh, detaliere în uh, textul juridic. Da, Vreau să vă spun că în consultările publice Părțile implicate au uh, fost de acord cu aceste amendamente care au fost introduse în cele din urmă în propunere. Nu o să intru în detalii acum în ceea ce privește toate, uh, toate punctele de pe diapozitive, dar vreau să vă spun că majoritatea cazurilor, uh, două treimi, mă rog, 75% din Um, persoanele intervievate au fost de acord cu amendamentele pe care le propunem acum. Următorul pas uh, a, a fost identificarea nevoii de a aborda unele chestiuni. Următorul pas după acest lucru a fost compararea politicilor uh, pentru a găsi uh, cea mai bună politică pentru nevoile respective pentru îmbunătățirea cadrului juridic. Următorul diapozitiv. Este important să se știe aici că, cum s-a spus deja, cadrul juridic, sfera de uh, aplicare și solicitările juridice, cerințele juridice vor rămâne neschimbate. Deci, toate părțile afectate uh, organismele de notificare, autoritățile și așa mai departe, vor rămâne neschimbate. În practică, acest exercițiu reprezintă un proces în care claritatea textului juridic este îmbunătățită. Lizibilitatea acesteia este îmbunătățită, este adus armonizat cu prevederile NCL, dar Uh, și astfel evaluarea de impact concluzionează că nu există uh, un impact considerabil de mediu, social sau economic al, al acestei revizuiri al cadrului juridic existent. Diversele opțiuni uh, la nivel de politici pot fi abordate în mod proporțional pe baza comparației eh, calitative. Nu a existat eh, posibilitatea de a. Nu, nu am găsit eh, diferențe cantitative între opțiunile de politici pe care le puteți vedea pe următorul diapozitiv. Acestea sunt următoarele. Uh, status vol, să zicem, deci să nu facem nimic. În al doilea rând, uh, legislația uh, neobligatorie, menținerea textului în forma actuală, dar îmbunătățirea acestuia prin orientări noi și, în al treilea rând, modificarea textului juridic. Deci, opțiunea legislative, să-i spunem așa. Aici am concluzionat că uh, avem deja 23 de documente de interpretare, deci și astăzi, prin directiva actuală, avem, suntem la opțiunea numărul 2 pentru a dobândi, pentru a ne atinge scopurile, era limpede pe baza comparației din evaluarea impactului că opțiunea legislativă este cea care oferă uh, cel mai bun răspuns la nevoia de îmbunătățire și de clarificare a cadrului juridic. Concluzia a fost, deci, că opțiunea legislativă este cea preferată, ceea ce înseamnă că, obiect, că obiectivele stabilite aduc cele mai multe contribuții la siguranța pe termen scurt și lung, dobândește siguranță juridică, îmbunătățește controlul pieței, supravegherea pieței și oferă o abordare consecventă la nivel, la nivel sectorial și face ca punerea în aplicare să fie posibilă. Iar în cele din urmă, la fel ca și în ceea ce privește celelalte propuneri, și aici suntem de părere că regulamentul este cel mai bun instrument juridic regulam, regulamentul un, regu, uh, regula, un, regulamentul ar simplifica lucrurile. Avem un, am avea un singur uh, text juridic în loc de 28 de uh, transpuneri. Ar exista o consecvență transsectorială datorită uh, armonizării cu NLC. Siguranța juridică este garantată. Nu nu vor uh, putea fi adăugate cerințe de la nivel național, aceleași cerințe se, uh, sunt valabile uh, pentru toată Uniunea Europeană și în același timp toate caracteristicile acestei noi abordări sunt menținute. Producătorii deci pot alege um, specificațiile tehnice, pot folosi în continuare standarde uh, și de conformitate tot timpul pe bază de voluntariat, însă structurile sectoriale um, vor rămâne rămâne neschimbate, cooperare, grupurile de cooperare, de cooperare administrativă și așa mai departe. Și nu, se, nu, consider, nu considerăm că există un conflict cu principiul subsidiarității. În momentul în care se propune un regulament, statele membre își păstrează competențele în ceea ce privește supravegherea uh, pieței, punerea în aplicare, acces și pentru acest caz pot continua să definească condițiile în ceea ce privește furnizarea de gaze acest, uh, iată deci, uh, pe scurt, uh, o prezentare a evaluării de impact, iar mai departe aș dori să dau cuvântul din nou, domnule președinte. Thank you. Um... Mulțumesc. Doamna raportor, doriți să luați cuvântul? Yeah, um, thank you, um, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, pentru uh, prezentare care dă prilejul acum să Trec în revistă câteva aspecte. Este important, dar fiindcă am ocazia acum să iau cuvântul, vreau să vă spun că termenul pentru traducere, termenul limită pentru traducere este 20 ianuarie și uh, ne apropiem încet de acest termen, iar uh, dezbaterea va avea loc pe 24 februarie, dacă nu mă înșel. Eu uh, mă întâlnesc acum cu părți implicate la nivelul consumatorilor și uh, nu numai și ne vom întâlni și cu raportorii din umbră. Vreau să mulțumesc aici Comisiei pentru că mi-a răspuns la întrebări în momentul în care eh, ne-am întâlnit de curând. Eh, câteva aspecte cu privire la această prezentare, pe scurt, domnule președinte. Eh, în ceea ce privește condițiile de furnizare de gaze și schimbul de informații, mai ales privind noile condiții impuse de regenerabile, de pildă. Acest lucru afectează performanța aparatelor pe combustibil gazoși și această chestiune mi-a fost adusă în vedere mie și aș dori să ne spuneți mai mult despre condițiile de furnizare. Ar fi bine să ni se dea mai multe detalii în ceea ce privește acest lucru. Și în ceea ce privește supravegherea pieței, ați vorbit despre punere în aplicare. Cred că acest aspect este unul foarte important, mai ales pentru că această propunere se referă la siguranța combustibililor gazoși și la eficiență energetică, ceea ce uh, reprezintă un subiect extrem de important pentru cetățeni și pentru consumatori în momentul în care cumpără aceste produse în întreg teritoriul Uniunii Europene. Deci o să mai am ocazia pe 24 februarie să prezint raportul, să prezint raportul atunci să intru în mai multe amănunte, dar um, uh, transformarea în regulament, uh, dumneavoastră ați prezentat foarte bine nevoia de a avea un uh, set de reguli, mai ales uh, dat fiindcă există, că siguranța uh, furnizării este un subiect foarte sensibil. Mulțumesc foarte mult. Uh, știu că uh, Unitatea pentru Evaluarea Impactului ne va prezenta un raport în curând. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul alocat. Așa cum a spus doamna președinte, uh, ne-am uh, aplecat și asupra altor rapoarte în acest uh, privind, uh, iată, instalațiile pe cablu și echipament de protecție va fi discutat în această mai târziu. Este important să avem acest pachet și să ne asigurăm că există consecvență la nivelul propunerilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ni l-ați alocat și aștept cu nerăbdare să-mi răspundeți la întrebări. Vă mulțumesc! Thank you. I'll go Mulțumesc. Dau cuvântul raportorilor din umbră, după care unității de evaluare a impactului a Parlamentului. Domnul Bușoi. Thank you very much. I will speak in Romanian being rather uh, tech. O să vorbesc român. Very short and of course. Pe scurt. Și, bineînțeles, aștept uh, raportul pe care îl va propune doamna Steiler. Va aflat acum în vigoare privind aparatele consumatoare de combustibil gazos și stabilește cerințe esențiale uh, pe care trebuie să le îndeplinească un aparat atunci când este introdus în piața comunitară. Din evaluările pe care le cunosc a fost o bună directivă și implementarea sa a fost una corectă în statele membre. E adevărat că directiva nu indică modul în care trebuie să fie îndeplinite aceste cerințe, lăsând flexibilitate producătorilor pentru a stabili uh, soluțiile tehnice în scopul de a facilita accesul pe piață a aparatelor conforme cu cerințele directivei s au stabilit niște standarde armonizate publicate în jurnalul oficial dar utilizarea a fost până acum uh, voluntară. la acest moment uh, după ce am văzut uh, studiul de impact prezentat de colegii din comisia europeană aș avea o singură întrebare aș dori să știu dacă comisia comparativ din concluziile analizei de impact și din concluziile consultărilor publice a observat că această flexibilitate de care am vorbit mai devreme a avut repercusiuni la adresa siguranței consumatorilor sau nu și dacă au fost aceste repercusiuni cum propune comisia să intervină pentru a stabili noi standarde și cerințe în anexa i? Thank you. Um, Mulțumesc. Domnul Iacoviț nu este în sală de la ECR. A, um, de la SGD și D dumneavoastră sunteți, da, așa. Uh, deci, de la Sharon Solder, de la ALDE și Pascal. Pascal, vrei să iei din nou cuvântul? Nu, nu, nu, nu mai. Dieter mai întâi. Uh, Dieter, mai întâi Dieter și după aceea tu Pascal. Mulțumesc, vreau să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare și uh, nu știu ce să mai spun, ce pot să spun acum, decât că aș pune răbdare raportul. Bine, câteva comentarii pe scurt. Uh, așa cum a fost și în cazul instalațiilor pe cablu, uh, ar fi bine să avem un capitol privind supravegherea pieței. Sunt de acord că regulamentul este un format mai bun decât directiva și sper uh, să poată fi adoptat cât mai curând. Deci aștept cu nerăbdare colaborarea pe viitor. Any other speakers? Pascal, did you want to say? Uh, Pascal, doreai să spui ceva? Mulțumesc, uh, Vicky. <laughs> Astăzi este dimineața mea. Uh, nu, sigur, nicio problemă. Eu aștept uh, să te desfășoare lucrările pe viitor și am încredere mare în doamna raportor că va duce la bun sfârșit această misiune extrem de interesantă. Thank you. Mulțumesc. Alison, vrei să iei cuvântul de la grupul de evaluare a, impact- a impactului? Fiindcă um, unitatea, unitatea dumneavoastră poate să-și manifeste acum părerea și să asculte să asculte membrii comisiei. Uh, da, sigur, vreau să vă explic ce facem noi cu evaluările de impact. Noi suntem unitatea de evaluare exante a Secretariatului, Secretariatului Parlamentului European și uh, noi uh, dăm o evaluare inițială a punctelor forte și slabe a evaluărilor comisiei pentru membrii Parlamentului European și oferim în egală măsură și un rezumat al contextului uh, subiectului prezentat de comisie pentru a, uh, pentru a fi mai ușor de înțeles pentru membrii. Deci nu evaluăm propunerea, deci este vorba de calitatea evaluării impactului și se ține cont de orientările comisiei și de uh, lista chestiunilor care trebuie verificate către Parlamentul European în ceea ce privește evaluarea de impact. Pentru această evaluare de impact o să fiu foarte succintă, fiindcă, așa cum a explicat foarte clar Comisia. Impactul este limitat, dat fiind uh, um, faptul că schimbările nu sunt foarte, de foarte mare dimensiune, iar evaluarea noastră este că această evaluare uh, este proporțională cu elementele propuse, iar unele puncte forte care pot fi subliniate la nivelul consultărilor cu părțile implicate uh, este faptul că, că consultările cu părțile implicate a fost, uh, au fost de mari dimensiuni și față de alte valori de impact, acest lucru reprezintă un punct foarte, foarte important. Uh, există și o defalcare detaliată în cadrul acestor consultări, deci foarte, e foarte ușor să se vadă care sunt părerile exprimate acolo și argumentele pentru schimbarea de la directivă la regulament Uh, sunt prezentate într-un mod foarte pertinent. Punctele slabe nu sunt foarte importante, poate o să trec ușor în revistă printre ele, se referă la formulare mai degrabă, uh, se fac se repetă multe lucruri și e greu de înțeles poate textul, dacă nu îl parcurgi până la sfârșit, prezentarea problemelor, fiindcă nu sunt neapărat probleme, sunt chestiuni care uh, au fost ridicate, e puțin mai vagă și există um, o discrepanță între raport și rezumat, să zicem. Dar aici e vorba mai degrabă de prezentarea evaluării din fapt, nu neapărat de conținut, de conținutul evaluării. Uh, Diferența între opțiunile 1 și 2 după noi este um, artificială, dar este doar un amănunt. Comisia a spus că se folosesc deja documente de orientare, deci cred, credem că aceasta este situația de bază, iar, iar um, opțiunile sunt limitate, însă până la urmă nu ne dăm seama care ar putea fi altă opțiune. Ori legiferăm, ori nu facem nimic. Iar um, singura chestiune care, după părerea noastră, ar fi meritat mai multă atenție a fost uh, Um, um, faptul că se făcea referire la um, o evaluare ex post și că a existat o evaluare ex post, ceea ce nu se întâmplă totdeauna, dar această evaluare ex post a subliniat faptul că costurile de conformitate erau mai ridicate pentru IMM-uri, de pildă. Dar uh, asta ține de directiva inițială. Acolo existau aceste costuri ridicate și ce se... Iar acum nu se propun costuri suplimentare pentru IMM-uri. Deci înțeleg de ce impactul asupra IMM-urilor a fost considerat uh, neutru. A se pare că așa s-a lucrat, dar, dacă, dar directiva inițială a reprezentat costuri uh, suplimentare pentru IMM-uri în momentul în care a fost introdusă. Nu știu dacă se poate rezolva această problemă în, în acest context sau nu. Și uh, uh, să Veți vorbesc despre echipamentele de protecție sau... Uh, uh, da, nu, nu sunteți aici, nu sunteți aici uh, în această după-amiază și ceilalți raportori din umbră. da, poate dacă putem să luăm două minute din, din acest raport pentru a ne spune ce părere aveți dumneavoastră despre echipamentul individual de protecție. da, bun, mai ușor ar fi să facem o comparație cu uh, evaluarea impactului privind um, acest subiect. Directiva uh, EIP uh, prelungește, extinde sfera de aplicare este pentru a include și alte produse care nu sunt acoperite aici. Iar în acest caz, pentru aparatele pe combustibil gazoși, nu s-au putut identifica produse care ar putea să fie acoperite de, de această ridicare a limitei la 105 grade. Există produse uh, cum ar fi mânușile um, um, care ar putea fi, mânușile pentru cuptoare care ar putea fi acoperite de um, lărgirea sferei de aplicare. O altă diferență este că nu există o defalcare a părților implicate în evaluarea de impact uh, EIP, cum se întâmplă aici. Aici ne dăm seama imediat că IMM-urile au fost implicate în consultări și că și-au adus contribuția uh, în ceea ce privește sugestiile înaintate comisii de, pentru EIP nu, nu, nu reiese acest lucru. S-ar putea să fie lucruri așa și poate comisia ne dă mai multe lămuriri aici. Și apoi nu există o evaluare ex post oficială a directivei EIP. A existat o evaluare neoficială pe care se bazează studiul de impact, dar nu a fost oficială și, bine, Comisia nu poate face nimic acum, dar este o, un element interesant poate pentru pe viitor. Evaluarea impactului pentru EIP este, este bună, da, dar există aceste mici puncte slabe pe care le-am identificat, care nu nu s-au manifestat pentru aparatele de combustibil gazos și poate Comisia ar putea să ofere mai multe informații aici. Mulțumesc. Vom mai discuta și în această după amiază. Iar între timp, următorul, ultimul punct de pe ordinea de zi reprezintă raportul privind programele REFIT, de, iar uh, Otmar Caras uh, de la PPE are cuvântul care și îi dau imediat cuvântul este un aviz uh, al raportului din proprie inițiative de la juri. Raportorul de la juri? Nu? Nu este. Atunci dau, dau la cuvântul domnului Caras. Domnul președinte, domnilor și domnilor, mâine Comisia va mai înainta o propunere pe această temă. În ghilimele spus, noi nu avem decât uh, de înaintat un aviz, dar și acesta trebuie luat foarte în serios, ca și cum ar fi propriul nostru raport. În propunerea mea de uh, aviz pentru IMCO, uh, voi intra la cele mai importante niveluri de acțiune, începând uh, cu consultații, uh, continuând uh, cu punerea în aplicare și transpunerea în legislația națională, mă voi uh, referi la uh, perspectivele ref, programului REFIT, la uh, legis, legislația inteligent, inteligentă și pertinentă trebuie să rămână un proces continuu și, uh, bineînțeles, că uh, trebuie să fie făcut în concordanță cu um, regulamentele în vigoare. Bineînțeles că asta este valabil în orice capitol, atât în ceea ce privește programul Uh, din 2004 privind piața internă, cât și uh, costurile Europe incluse în uh, analizele noastre. Propun 11 aspecte de discutat în comisie. Valoarea adăugată a acestor directive trebuie să fie um, obținută, trebuie să se evite fragmentarea, trebuie să existe Uh, o transpunere în legislația națională. Costurile de compliance trebuie estimate în prealabil, la fel precum și costurile non-acționării la nivel european. În al doilea rând, reactivarea principiului small business first, deci uh, prioritate pentru IMM-uri. De aceea, Uh, trebuie să rămână principiul acesta uh, valabil. O treime a efortului administrativ provine din uh, măsurile de transpunere națională și de punerea în aplicare a regulamentelor europene. Trebuie să se evite suprapuneri pentru că afectează eficiența la nivel uh, european. În al patrulea rând, uh, pentru actele delegate și uh, actele de punere în aplicare este nevoie de studii de impact pertinente dacă se pot evalua aceste urmări și consecințe. Trebuie să aibă loc în grupuri, discuții în grupurile, grupurile parlamentare, în comisii și acolo unde sunt uh, persoane implicate, responsabile. Și comunicarea cu uh, comisiile parlamentare trebuie să fie prioritară, pentru că altfel uh, um, se pot pierde astfel de consensuri politice prin intermediul acelor acte delegate. În al cincilea rând, um, acordul din 2003 trebuie revizuit în sensul că schimbul reciproc de bune practici, de exemplu, planificarea procesului legislativ, uh, estimarea punerii în aplicare și toate aceste lucruri trebuie uh, luate în considerare. În a șaselea rând, grupul uh, de rang înalt al lui Stoiber care are un mandat independent și care Uh, trebuie să, fie, trebuie să inspire din uh, acțiunile la nivel național. Uh, ei bine, acesta trebuie supus domnului Timmermans. Domnul Timmermans nu poate înlocui acest grup independent. În a șaptelea rând, audierea și consultările cu actorii interesați trebuie să fie transparente și foarte clar uh, formulate. Analizele calitative trebuie să uh, reprezinte și părerile minorităților care se regăsească și în evaluare. În al optulea rând, costurile de compliance trebuie să fie cuantificabile. Costurile de transpunere la nivel național trebuie să fie raportate și cuantificate de statele membre. În al nouălea rând, revizuirea liniilor directoare cu privire la cele menționate deja. Avem nevoie de o, de o formulare foarte precisă. În al zecelea rând, portalul Europe trebuie să uh, ofere un spațiu dedicat IMM-urilor. În prezent nu este actual și este foarte fragmentat. Trebuie să devină un instrument util al uh, informațiilor uh, europene. Punctul 11. Comisia propune alte verificări ale fitnessului reglementărilor. Apoi, noi ar trebui să verificăm și implementarea coerentă a directivelor, în special uh, acolo unde sunt probleme de transpunere uh, care afectează piața internă, pentru că există fragmentări uh, destul de mari. Și cam acestea sunt cele 11 propuneri către Comisia Jure. Um, Din partea SND-ului, Ian Nelson, raportor din umbră. Först vill jag tacka herr Karas för eh, yttrandet och hoppas att det... Mulțumesc pentru acest aviz. Cred că vom colabora în acest sens eh, la nivel de grupuri parlamentare. Este bine să se uh, prevadă astfel de revizuiri. Am experiență din Comisia eh, Politicii Regionale, am discutat foarte mult pe marginea acestor subiecte. Este important să se simplifice procedurile, să se evite regle, suprapuneri de regulamente eh, și să nu se mai păstreze prevederi eh, care nu sunt actuale. Deci trebuie să se facă modificări profunde pentru a simplifica regulile valabile pentru cetățeni reguli care deocamdată le îngreunează viața cetățenilor și companiilor. Săptămâna trecută s-a adoptat o rezoluție în Parlament și am transmis semnalul către Comisie în acest sens, dar e important să și urmărim evoluția ulterioară. Este periculos să vorbești despre uh, simplificarea reglementărilor uh, pentru că discuția poate deveni politică. În Suedia au existat plângeri din partea companiilor care spuneau că toate prevederile sunt foarte complicate. Ce vreți voi de fapt să spuneți cu toate aceste prevederi? Însă, de fapt, nu era vorba despre administrația locală. Ei, de fapt, voiau să elimine toate prevederile, codul muncii, uh, legile privind protecția mediului uh, și fiscalizarea este un capitol foarte complicat. Deci, de fapt, nici nu mai știi la sfârșitul dezbaterilor ce le poți oferi. E vorba de chestiuni ce țin de codul muncii, după cum spuneam, și câteodată ai senzația că cumva ă, trebuie să fii din ce în ce mai critic față de refit. Asta este părerea mea. Nu mai e vorba despre ă, simplificare, ci despre eliminarea politicului. Uh, drepturi sociale, drepturile sindicale și așa mai departe. Deci cred că trebuie să fie într-adevăr vorba despre simplificări care să uh, fie în beneficiul cetățenilor. Nu uh, trebuie să fie vorba decât despre respectarea regulilor. Regul uh, reguli pentru IMM-uri, un program ofensiv al Uniunii, deci toate aceste lucruri sunt în beneficiul cetățenilor. Cred că asta este important este important totodată să obținem uh, un grad înalt de productivitate, să devenim mai competitivi și asta tot pe baza uh, modificărilor. Și nu e vorba doar despre IMM-uri aici. Desigur, este greu, mai ales atunci când abordăm acel nivel și când complicăm regulile privind IMM-urile. Cred că putem colabora împreună pe marginea acestor trei aspecte principale perspectiva consumatorilor, a angajatorilor, pentru că este important și ca drepturile consumatorilor să fie protejate. Trebuie să există reguli minime și uh, sunt reguli care pot fi extinse în statele uh, membre, dar totodată trebuie să rămânem competitivi și trebuie să nu uh, mergem prea departe. IMCO, fiind uh, Comisia de Fond, trebuie să protejeze consumatorii. Deci noi trebuie să facem, uh, să avem puncte precise de vedere în relația cu celelalte comisii. Mulțumesc! Poți face o listă de vorbitori, vă rog? Um, I'm the uh, shadow on behalf of the ECR, so I'll just make a few comments on behalf of the ECR. Eu sunt raportor din umbră din partea ECR, am să fac câteva observații. Mulțumesc raportorului pentru aviz. Foarte multe din uh, punctele menționate sunt uh, cele cu care sunt și eu de acord. IMM-urile pe primul plan, simplificare, trebuie analizate întârzierile de plăți, uh, legislația primară, foarte multe puncte comune avem aici. În general, este ieri domnul Turman sublinea în fața Comisiei nevoia unei noi legislații dar trebuie analizată legislația în vigoare pentru a vedea care este lanțul de la decizie până la punerea în aplicare și comunicarea Comisiei înclină pentru revizuire, dar eu cred că trebuie să analizăm întregul lanț și să avem o mai bună reglementare care să vină în sprijinul actorilor implicați. Deci trebuie să încurajăm competitivitatea la nivel european prin măsuri proporționale și să nu pierdem din vedere ce se întâmplă în Europa în comparație cu ceea ce se întâmplă în alte părți ale lumii. Asta nu trebuie să ne influențeze în uh, deciziile noastre, dar trebuie să stăm cu ochii pe ce face concurența pentru a vedea ce impact poate avea acest lucru. Trebuie menținută uh, independența comisiilor care se ocupă cu evaluarea de impact. Cred că acesta este un punct important. Am văzut de mai multe ori în trecut că evaluările de impact venite de la Comisie uneori încearcă să justifice punctul de vedere al Comisiei fără să fie, deci, atât de independente pe cât ne-am fi dorit. Deci ar fi foarte bine să avem o comisie, o unitate parlamentară pentru evaluările de impact, care să fie total independentă. Excepții și regimuri uh, light, regimuri uh, uh, mai îngăduitoare. Eu cred că important este să construim încrederea din partea comunității IMM-urilor. Atunci când spunem că încercăm să-i ajutăm, chiar să încercăm acest lucru și ei să ne uh, să aibă încredere în noi, să lucrăm pe zonele pe care ei le identifică ca fiind primele 10 de interes acte delegate, acte de punere în aplicare. Aici credem că ar trebui să se um, reglementeze mai bine situațiile în care se aplică actele delegate sau actele de punere în aplicare, asta în legislația primară, astfel încât publicul să poată analiza actele de punere în aplicare sau actele delegate înainte ca ele să uh, fie utilizate. De asemenea, trebuie măsurat impactul măsurilor noastre și trebuie uh, stabilite ținte de simplificare. Am făcut foarte multe lucruri uh, de la sfârșitul mandatului trecut uh, în ceea ce privește uh, raportarea și cadrul nostru legislativ, dacă am uitat uh, ceva, cred că o să-mi aduceți uh, aminte. Vreau să mulțumesc într-o dată raportorului pentru activitatea sa excelentă și cred că sunt destule lucruri pe care le-am mai discutat aici despre punere în aplicare, revizuiri, monitorizare, faptul că atunci când atunci o lege este aprobată de Parlament, ea este uh, cântărită din toate punctele de vedere. O să depun și eu câteva amendamente și am să vi le prezint înainte de termenul uh, limită de săptămâna viitoare. Mulțumesc! Ula tonus acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, și eu raportorului pentru o activitate foarte bună asupra acestui proiect, foarte scurt, concis și precis. Sunt de acord cu concentrarea pe nevoia de dereglementare, mai ales pentru IMM-uri. Acestea reprezintă coloana vertebrală a economiei europene și susține piața muncii din Uniune în cea mai mare proporție. Sperăm din partea lor să repună în funcțiune economia europeană și sunt convinsă că dereglementarea pentru IMM-uri este necesară pentru a sprijini crearea de locuri de muncă și a exploata potențialul uh, muncii. E foarte important ca în activitatea noastră să implicăm diversi uh, factori implicați, uh, să consultăm IMM-urile. E foarte important să, ca pe viitor să ne asigurăm că avem și opiniile lor bine reprezentate. Mă bucur că ați evocat nevoia de a uh, evoca supraalimentare suprareglementarea, acel gold uh, plating. Avem acum în spatele sălii reprezentanții IMM-urilor care ne ascultă și atunci când i-am întrebat care sunt prioritățile lor pentru activitatea Parlamentului European, ne-au spus că sunt trei. De reglementare, de reglementare și de reglementare, bineînțeles. Am uh, și eu uh, mari uh, așteptări de la domnul Timmermans, noul vicepreședinte al Comisiei și cred că există foarte multe posibilități să ne concentrăm asupra acestei de reglementări și asupra unei mai, mai bune reglementări de acum înainte. Ca raportor din umbră din partea alte, sunt uh, nerăbdătoare să mă implic în activitatea la acest uh, aviz, împreună cu uh, raportorul și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Denis Deian, Îl locuiește cineva? Vă mulțumesc. Denis Deneung, ale sunt členem právního výboru, takže uh, vítám. Eu sunt membru al Comisiei Juridice și de aceea salut cuvintele antevorbitorului meu, domnul Otmar Caras. Mă voi strădui uh, în Comisia Juridică, pentru că uh, acolo sunt membru să le, să le transmit membrilor Comisiei. Evaluarea este o prioritate pentru noi. În timpul audierii comisarei, comisarului, am vorbit, am uh, menționat acest aspect și mi s-a confirmat că este o prioritate. Deci sper să avem uh, o colaborare eficientă cu Comisia în acest sens. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să apreciez foarte mult uh, sinteza pe care domnul karas a prezentat o de altfel ca președintă al intergrupului pentru imm uri a discutat foarte mult cu foarte multe asociații profesionale și cred că a sintetizat foarte bine. eu vreau să spun două lucruri în uh, va rămâne uh, toată munca noastră de aici nefructificată dacă se va continua cu studii așa cum l am văzut mai devreme din partea comisiei în care procentul de uh, în studiul făcut uh, uh, când am cerut opinii procentul imm urilor era sub patruzeci deci nu se poate să, uh, tragi concluzia într un studiu avem nouăzeci și nouă imm uri în uniunea europeană în schimb le întrebăm în proporție de patruzeci așadar din punctul meu de vedere nu sunt relevante studiile și nu răspund nevoilor imm urilor dacă în momentul în care vrem să facem într adevăr un studiu și să chestionăm mediul de afaceri nu luăm procentul imm urilor care uh, există în uniunea europeană. Uh, două puncte din cele unsprezece prezentate de domnul karas cred că cuprinde tot. în primul rând small business act am mai spus o la niște dezbateri e aproape o teorie în foarte multe țări uh, faptul că nu se face acel test în mod real uh, pentru introducerea unui act legislativ și uh, eu am fost în guvern fiecare minister mai voia să introducă o taxă ăla de mediu celălalt de drum celălalt de uh, transport și am reușit să trec în parlament în ultima lună a mea de, ministru o lege a imm urilor în care am obligat ca orice reglementare pe care o propune orice taxă orice cost pe care îl propune un alt membru al guvernului să treacă pe la ministerul de resort pentru a i se calcula acel studiu de impact dar în fapt nu se întâmplă aceste lucruri și atunci sigur că în loc să mergem pe dereglementare dereglementare dereglementare se merge pe reglementare și de foarte multe ori cum spunea raportorul din umbră există și foarte multe suprapuneri. așadar rolul nostru aici este și dacă reușim acest lucru așa cum spunea domnul karas ați foarte bine la punctul opt uh, să vedem costul uh, de fiecare dată și al reglementării și a neaplicării unei uh, reglementări atunci ne atingem scopul dacă nu imm urile vor rămâne totdeauna doar un slogan și nu le putem în mod efectiv ajuta. eu sper foarte mult că așa cum îl cunosc și pe domnul karas și noi comisia să încercăm comisia imco vorbesc acum să încercăm uh, să uh, scoatem ceva care într adevăr să fie și aplicat. Uh, uniunea europeană are o problemă și mie îmi pare rău că la întrebările pe care le am pus comisarului de resort nu a reușit să îmi spună dacă vine își amintesc colegii de la imco mi a răspuns că nu are un as în mânecă. eu am întrebat foarte concret dacă situația imm urilor este așa cum este acum în uniunea europeană ce își propune o măsură nouă pentru, uh, sau măsuri noi? Uh, cred că avem foarte mult de lucru la, la uh, legislația pe care vrem să o corectăm sau cea care vrem să o emitem pentru ca să fie în mod real în favoarea imm urilor. mulțumesc. and welcome to the smes at the back of the room. Evelyn da, și bun venit uh, reprezentanților IMM-urilor. Uh, doamna Evelyn Gerhardt. Ja, danke schön, Frau Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Caras, pentru uh, munca depusă, care este foarte importantă și eu cred că tocmai acest subiect uh, al IMM-urilor este unul extrem de important. Însă, tocmai acum am verificat, pentru că uh, m-am minunat puțin, cu privire la limbajul folosit. Nu se mai vorbește decât despre dereglementare. Însă Refit nu este un program de dereglementare, ci un uh, program uh, pentru o legiferare mai bună. Și nu ar trebui să confundăm aceste aspecte, pentru că dereglementare înseamnă până la urmă opusul acestor lucruri, pentru că înseamnă până la urmă 28 de regulamente diferite, de reglementări diferite și uh, programul vrea să creeze Um, legislații comune și cam aceasta trebuie să fie abordarea noastră. Eu uh, aici sunt de aceeași părere cu colegii din grupul meu parlamentar în această privință. Un al doilea aspect despre care vreau să vorbesc um, se referă la studiile de impact, la evaluări, foarte importante de asemenea și s-a vorbit despre acest lucru deja. Cred că este important ca aceste evaluări să fie făcute cu precizie, dar și într-un mod neutru și eh, ceea ce se uită adesea, regulile pe care le creăm în Uniunea Europeană la nivel politic nu le facem doar pentru companii, ci și pentru cetățeni. Și de aceea este important să eh, preluăm în aceste evaluări și uh, aspectele ce țin de cotidianul cetățenilor, ce înseamnă acest lucru în legislația socială, cea, în uh, ceea ce privește protecția mediului, uh, protecția consumatorilor și așa mai departe. Deci da, evaluări pentru IMM-uri, da, evaluări ale impactului pentru economie, dar vă rugăm frumos și uh, evaluări ale impactului în favoarea societății și eu cred că aici mai trebuie făcute foarte multe lucruri. Un al treilea aspect, domnule Caras, aici uh, nu sunt de acord cu textul dumneavoastră, am impresia că nici nu vă doriți acest lucru, însă aceasta este impresia pe care mi-ați lăsat-o. Mergeți pe o cale a instituționalizării um, uh, influ, influențelor asupra actorilor in, interesați. Și eu cred că politica trebuie să rămână independentă. Știm că actorii interesați, uh, independent de domeniul din care provin, că au uh, căi diferite de influență în ceea ce privește, bineînțeles, posibilitățile financiare. Și dacă dumneavoastră spuneți acest lucru deja uh, în uh, elaborarea legilor, că trebuie implicați agenți uh, interesați, actorii interesați, eu mă întreb dacă nu cumva aceasta este o cale greșită. Pentru că o mare asociație Uh, din industrie poate influența mult mai ușor procesul decizional la nivel uh, uh, european decât alte organizații care se ocupă, să zicem, de protecția mediului. Și cred că uh, este o problemă mare, mie așa mi se pare cel puțin, și cred că ar trebui să uh, intervenim și să corectăm anumite pasaje din textul nostru. Domnul Saltes. Da, sam mi se Doamnă președinte, mulțumesc. Și eu vreau să mulțumesc uh, domnului raportor pentru sugestii, propuneri. Verzii nu se opun acestor uh, propuneri, dar am vrea să adăugăm câteva elemente. Sunt de acord cu colegul danez Uh, simplificare, simplificare, simplificare, sigur, e foarte importantă pentru legislația europeană, pentru că la nivel național foarte adesea suntem criticați că suprareglementăm. Însă dereglementarea are și ea consecințele sale va trebui să ne asigurăm că simplificarea sau dereglementarea nu costă prea mult. De ce spun asta? Pentru că diavolul stă în detalii, după cum știți. Avem nevoie să prevenim folosirea dereglementării ca scuză pentru a reduce siguranța socială, pentru a reduce siguranța locurilor de muncă. Trebuie să avem standarde minime pentru protecția mediului. De asemenea, trebuie protejat dreptul consumatorilor, mai ales în domeniul alimentar și al producției alimentare, dar nu numai. Cred că în recomandările noastre trebuie să găsim un echilibru între simplificare pe de-o parte și reglementările necesare, fără de care nu se poate, pe de altă parte. În ceea ce privește punctul 6 din uh, propunerile raportorului, unde se vorbește despre părțile implicate, aici n-ar trebui să fie vorba numai de firme, de societăți, ci și de sindicate și de organizații de protecție a consumatorului, pentru că la redactarea legislației trebuie consultate toate părțile interesate care vor intra în sfera de aplicare a respectivei legislații. Și încă ceva, de câte ori uh, facem o evaluare de impact, trebuie să ne asigurăm că criteriile folosite sunt cele corecte. Asta este vital pentru că dacă evaluăm impactul, trebuie să avem criteriile cele mai potrivite astfel încât evaluarea respectivă să fie una utilă, bună, să facă o fotografie fidelă realității. Deci, uh, ideea mea este că trebuie să folosim cele mai bine alese criterii. Catherine Styler. Thank you, uh, Madam Chairman. Thank you. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc și raportorului. Cred că acest subiect este unul foarte important. Am discutat foarte mult pe acest subiect și mai ales în privința asupra reglementării, faptul că statele membre încă mai fac asta și asta aduce Adică chiar și eu am fost uh, acuzată că pun piedici în calea afacerilor la nivel european. Statele membre au tendința să uh, naționalizeze, să, să suprareglementeze ceea ce stabilim la nivel european. Unele state membre fac acest lucru și e, e păcat. Când Barbara Bayer a fost uh, membra acestei comisii, a, a spus că această legislație sprijinită chiar și de IMM-uri uh, a trecut până la urmă cu sprijinul IMM-urilor, cum vă spuneam, dar până la urmă nu s-a putut, pusă, nu, nu s-a putut pune în aplicare. Sunt lucruri Sigur, vor, putem vorbi despre probleme, dar trebuie de fapt să ne gândim la soluțiile practice, mai ales la nivelul statelor membre, pentru a ne asigura că suprareglementarea este evitată. În raport trebuie să ne asigurăm că punerea în aplicare, care este esențială pentru tot ceea ce facem, nu numai în acest domeniu, ci în toate domeniile, Deci, uh, de-abia aștept să uh, lucrez împreună cu dumneavoastră. Am și eu foarte multe idei și cred că e mai bine să avem un singur set de reguli, mai degrabă decât 28 de seturi de reguli diferite. Pentru că astfel putem să uh, încurajăm formarea acestei uh, piețe interne, piețe unice. Mulțumesc pentru raport și cred că într-adevăr, ar trebui să extindem grupul de părți interesate care pot fi consultate pentru uh, uh elaborarea acestui uh, aviz. Domnul Timmermans tocmai îmi uh, dă un mesaj care, în care îmi spune cât de importantă este inițiativa Refit pentru uh, valorificarea inclusiv a legislației în vigoare. Iată că dânsul ne ascultă live probabil și cred că acest lucru este de folos. În primul rând, mulțumesc pentru fiecare dintre contribuțiile aduse, care au fost uh, constructive. Uh, practic, nu văd nicio, uh, nicio contradicție între cele spuse și propunerile mele. Avem patru uh, blocuri mari, complexe mari tematice. Pe de-o parte, de reglementarea, simplificarea, Um, o legislație mai bună. Nu are voie să existe o contradicție în termeni aici, pentru că e vorba despre o eficiență și o transpunere legislativă mai bună. Uh, Dereglementarea nu uh, trebuie să însemne sau nu înțelegem ca pe o naționalizare, ci ca pe o creștere a eficienței uh, în procesul legislativ. Este vorba despre legislația europeană. Deci, cred că trebuie văzut uh, înainte de amendamente care uh, sunt uh, noțiunile de bază. Deci, uh, dereglementarea uh, și simplificarea trebuie să nu, uh, nu au voie să ducă la naționalizare, ci trebuie să simplifice legislația. Apoi, uh, evaluările de impact, uh, la cine se referă, reducerea la IMM-uri și companii este greșită, bineînțeles, și este o viziune Um, uh, prea strâmtă, uh, trebuie preluate și părerile consumatorilor și uh, definiția trebuie să conțină și uh, ceea ce uh, dorim noi să includem în acele evaluări. În al treilea, un al treilea capitol, instituționalizarea agenților interesați, actorilor interesați, bineînțeles, uh, Uh, interesul meu, uh, intenția mea este ca factorul politic să decidă și nu uh, actorii interesați. Dar trebuie să lămurim această chestiune. Atunci când definim evaluările, participanții la acest proces sunt și cei care trebuie să suporte efectele, impactul practic. Și trebuie să uh, lucrăm aici pentru a elimina aceste îngrijorări. În al patrulea aspect se referă, se referă la precizie. Vreau uh, să înaintați amendamente în acest sens. Vom, uh, ne vom aplica asupra tuturor uh, amendamentelor și vom face precizii mm, cu privire la acest capitol. Vă rog să avem o colaborare bună și vă mulțumesc călduros. Termenul limită uh, pentru amendamente este 10 decembrie. Mulțumesc raportorului și tuturor îmi cer scuze că am întârziat uh, cu câteva minute. A fost o întâlnire excelentă. Ne vedem uh, după amiază. Mulțumesc!